Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Venit la reuniunea Comisiei ITRE, din nou, dragi colegi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă reamintesc din nou o comunicare specială, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, o comunicare specială. O reuniune extraordinară a Comisiei ITRE, uh, în comun cu Comisia pentru Cultură, conform uh, regulii 55, va fi organizată pentru că avem un raport în comun, și anume industriile creatoare. Raportor din partea noastră este domnul Eller. Pe 9 mai va fi organizată această reuniune comună de la orele 19 la orele 21. Luni, nu? Este luni seara la Strasbourg. Deci, luni seara de la ora 7 la ora 9, pe data de 9 mai. Vă rog să vă notați în agenda pentru că este o reuniune importantă. Iar acum uh, bun venit din nou uh, la punctul numărul 7. Începem uh, partea a doua a reuniunii noastre de astăzi. Așadar, către o nouă organizare a pieței energiei. 590 de amendamente au fost depuse la acest raport care va constitui poziția preliminară a Parlamentului uh, față de reînnoirea legislației în domeniul uh, pieței electrice și se așteaptă o propunere a Comisiei la sfârșitul anului. Deci e momentul, e chiar momentul potrivit să uh, oferim și noi un punct de vedere. Raportor este colegul Verne Langen. Domnia sa mm, a încercat să întocmească amendamentele de compromis și le va discuta cu raportorii din umbră săptămâna viitoare, din câte știu eu. Uh, dragi colegi și uh, dragă domnule Werner Langen, vă invit să luați cuvântul pentru uh, remarcile noastre introductive. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Ați numit deja cifra amendamentelor pe care le-am primit. Am avut un termen pe 21 martie, 590 de amendamente au fost înaintate, pe 30 martie a fost trimisă așa numită versiune um, evantai cu toate limbile. Uh, și, de asemenea, de săptămâna trecută putem spune că chiar toate limbile sunt disponibile, limba germană chiar de pe 13 și deci putem să spunem că am respectat calendarul și putem discuta despre raport chiar la timp. La cele 590 de amendamente avem foarte multe amendamente care sunt numai de detalii tehnice lingvistice. Deci nu sunt, de fapt, amendamente de conținut și întrebarea e cum putem să implicăm astfel de amendamente stilistice care nu schimbă, de fapt, uh, conținutul raportului, cred că, de fapt, nu e o problemă foarte mare. De altfel, am constatat și că mai există și anumite probleme cu traducerea din germană în engleză, deci cu de neconcordanțe spre engleză, un uh, exemplu, operatorii de um, rețele uh, au fost, uh, trans, au fost traduși greșit, au fost confundați cu alt tip de operator și, de asemenea, Market Pioneers în engleză nu se potrivește cu varianta din germană. Și îmi amintesc că s-a mai întâmplat această problemă de mai de mult. Uh, în Comisia ITRE pentru că există experiențe diferite și există um, și uh, vocabular diferit care ne face să nu putem să vorbim chiar la obiect și să vorbim în paralel cumva. Aș vrea să mai atrag uh, atenția asupra faptului că lucrăm acum la amendamente de compromis, însă nu vor putea fi prezentate decât când se vor uh, termina dezbaterile pe acest raport în Parlament. Temele pe care avem amendamente controversate sunt, în primul rând, mecanismele de capacitate. Eu personal am uh, o părere destul de critică despre mecanismele de capacitate, pentru că am spus că duc la distorsiunea concurenței și duc și la o împiedicare a comerțului transfrontalier și la o creștere a prețurilor de energie, de electrică. Această părere este, de asemenea, împărtășită de foarte mulți colegi. Uh, în timp ce unele amendamente vorbesc însă și în favoarea mecanismelor de capacitate, doamna Beres, de exemplu, doamna Nibler, doamna Bonafé, domnul Martin. Deci, în această problemă va trebui să discutăm cum găsim un compromis, ce facem cu toate aceste um, schimbări care trebuie să fie transnaționale, transfrontaliere sau temporare sau pe termen lung. Comisia a elaborat un document de lucru pe această temă pe care l-am văzut în forma sa actuală de-abia ieri și o evaluare finală va fi uh, de asemenea făcută la sfârșitul anului. Raportul intermediar despre mecanismele de capacitate și sectorul de electricitate și uh, energie ar putea să fie o deschidere pentru că avem de la domnul Werner, doamna Benson, doamna Griffin, uh, Sanuando și de la alții deja mulți pași înainte în această direcție de deschidere. Mecanismele de capacitate ar trebui să fie bazate pe o analiză a siguranței aprovizionării care să fie la nivel regional, dar și transfrontalier, sau la nivel național și la nivel național se vede momentan că trebuie să existe o cere, trebuie să se bazeze pe mecanismele pieței și în același timp toți aprovizionatorii sau furnizorii trebuie să fie independenți din punct de vedere tehnic. Aceasta este o temă importantă pentru negocierea compromisurilor. În al doilea rând, eliminarea prețurilor reglementate, astfel, pentru ca să poată să funcționeze o piață liberă, trebuie să avem mm-hmm lăsăm uh, semnalele de preț să funcționeze și pentru ca semnalele de preț să fie semnale pentru investiții. Iată de ce prețurile reglementate sau alte mecanisme de reglementare a prețului trebuie să fie eliminate pe termen mediu. Această părere este împărtășită de mulți colegi, cred că chiar orizontal prin toate grupurile politice, chiar până și domnul Turmes este de acord cu faptul ca președintele Buzek și alții, ceea ce este deja o mare realizare. Colegii mei, um, au temerea că astfel consumatorii însă sunt supuși unui risc uh, imprevizibil. E o temă foarte dificilă care nu poate fi ilustrată tehnic uh, înainte și nu poate fi nici testată prin uh, proiecte pilot. Probabil că ar trebui făcute evaluări în mod regulat pentru ca să se demonstreze dacă uh, aceste reduceri, să zicem, în, în ofertă ar duce la investiții mai mari și dacă în același timp prețurile nu vor avea un, în același timp modificările nu vor avea o repercusiune asupra consumatorilor. Deci, de exemplu, s-ar putea să trebuiască să vedem pe viitor dacă la prețuri foarte ridicate uh, lumea să înceapă să se gândească dacă vrea să-și mai facă o cafea sau mai vrea să facă duș. Eu zic că trebuie să discutăm de aceea despre aceasta. Al treia temă importantă sunt energiile regenerabile. Suntem de acord în Parlament că acestea trebuie să fie stimulate și integrate. Nici nu există, de fapt, vreo un amendament care să corecteze această idee, adică obiectivul uh, energiilor regenerabile. Uh, în momentul de față, acesta se găsește la 27%, deci uh, cota de piață ale acestor uh, energii, însă um, subvenționarea acestora nu mai este conformă cu timpul actual, cu momentul actual și deci e mai bine să se schimbe către uh, un sistem de semnale de pe piață. Apoi stocarea în Germania se lucrează la această variantă, de asemenea depășită pentru că energiile regenerabile în continuare au uh, costuri marginale foarte scăzute cu care se pot uh, produce. Mai bine decât uh, prețuri fixe, e mai bine să avem subvenționare pentru variantele de stocare pe, bazate pe sisteme mm, uh, de piață, de licitație și în același timp de stimularea investiției. Integrarea pe piața energiilor regenerabile trebuie să fie mm, făcută mai departe, numai când uh, reprezentanții acestora îi preiau responsabilitatea pentru întreag uh, sistemul noul sistem, atunci poate funcționa sistemul. Avem foarte multe amendamente în acest sens din partea mai multor colegi. În acest context, e foarte bine că se referă anumite amendamente și la liniile directoare ale Comisiei din 2010, după ce se vorbește despre răspunderea furnizorilor pentru energia regenerabilă. Dar mulțumesc, întrerupe președintele. Aveam șapte minute, nu? Trei puncte, șapte minute? Vi se pare bine pentru prima prezentare? Bine, dar vă rog pe scurt. Da, da, pe scurt. Deci, următorul punct, responsabilitatea statelor uh, naționale pentru mixul energetic. După părerea mea, toți, uh, proiect, toți producătorii trebuie să își păstreze locul actual și răspunderea trebuie să rămână la statele membre și astfel se consideră toate tipurile de energie. Uh, apoi, um, operatorii de rețele de distribuție, aici avem foarte multe amendamente la aliniatul 29. Uh, nu le înțeleg pe toate, însă avem mai ales o problemă aici care se repetă gestiunea, gestiunea datelor. Ultimul punct care este rolul ACER. Mă bucur că majoritatea colegilor sunt de acord că ACER-ul uh, trebuie să se bazeze mai mult pe cooperare regională și trebuie să fie mai bine dotată din punct de vedere al portofelului financiar. Însă nu trebuie să se facă de către această agenție o supraveghere totală a pieței energetice, ci trebuie să se lase piața să reacționeze așa cum a propus Comisia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați lăsat să termin. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste remarci foarte ample și <clears throat> foarte complexe. Următorul vorbitor acum în numele S și D, domnul Zanonato. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați spus deja că sunt 590 de amendamente care reprezintă o muncă foarte complexă. Vreau să prezint doar câteva puncte din partea mea. Avem uh, o încadrare foarte clară a acestei comunicări și care mi se pare că trebuie precizată mai bine. Adică politicile energetice, politicile climatice sunt interdependente acestea două și deci vor continua să fie și pe viitor. Nu există de fapt nicio temă din domeniul energiei care să nu aibă implicații pe mediu în momentul de față pozitive sau negative, oricum or fi, dar e clar că sunt interconectate. În propunerea raportorului, acest punct deci, uh, împletirea obiectivelor energetice cu cele climatice nu este, după părerea mea, uh, subliniată destul. Ba chiar uh, consider că s-a făcut un pas înapoi, având în vedere, din, din punct de vedere al reglementării și legislativ, pentru că este destul de clar de acum încolo, este evident, la aliniatul 22, de exemplu, al propunerii, că, și nu numai acesta, foarte multe amendamente de la mai multe grupe, grupuri au menționat exact această îngrijorare a mea. Dacă vrem să vorbim despre costurile tranziției energetice, care nu sunt aceleași în toate statele membre, trebuie să vorbim de subiectul ca atare, pentru că eu cred că este o problemă reală și care este extrem de reală, iar noi, ca și colegislatori, trebuie să avem o opinie pe tema aceasta a Uniunii Energetice și nu se poate însă ca cele două agende, cele, cea energetică și cea climatică, să nu meargă în același ritm. În al doilea rând, energiile regenerabile. În amendamente, am uh, sugerat uh, că, ca și alți mulți colegi, o abordare non-ideologică la diferitele resurse Uh, regenerabile. Adică ceea ce vreau să spun prin neideologic este să nu existe o, uh, un răspuns uh, paușal la toate energiile regenerabile, ci tocmai trebuie să fie evaluată fiecare în parte pe baza maturității la care s-a ajuns în această sursă și capacitatea fiecăruia de a fi competitiv pe piață. Pentru ca să putem, de exemplu, la energia fotovoltaică și eoliană, să considerăm, de exemplu, că sunt mai gata, mai mature, pot intra pe piața energiei și altele nu neapărat în timp ce, de exemplu, energia eoliană offshore va depinde foarte mult timp de acum încolo, cu siguranță, de subvențiile pe care le vom oferi producătorilor. Însă, pe total, mi se pare că aceste amendamente uh, sunt o clară uh, sumă a nevoii, o clară dovadă a nevoii de a folosi o scară diferită pentru cei care sunt gata, cele surse care sunt gata și cele care nu sunt. Uh, iar în alte domenii, mi se pare că, așa cum a spus și uh, raportorul înainte, avem, uh, trebuie să avem o abordare mult mai uh, um, ponderată, de exemplu, în ceea ce privește securitatea energetică în statele membre. Vedem foarte bine că există diverse abordări, vedem exact care este situația în momentul de față și considerăm că toate mecanismele naționale nu sunt încă bine integrate. Deci există un punct pe care trebuie să ne punem de acord și aici sunt de acord cu raportorul și anume cum funcționează în momentul de față mecanismele naționale de capacitate uh, în uh, diferitele lor forme, pentru că, așa cum sunt acum, nu răspund exigențelor unei piețe europene și unei integrări graduale. Ceea ce s-ar putea întâmpla este să se ajungă la un exces de capacități în rezervă și, deci, în schimb, să nu se poate atinge obiectivele de aprovizionare ultraperiferică. Voi încheia. Vreau să adaug două aspecte importante la această discuție. Există un angajament la care trebuie să clar să ne poziționăm în ceea ce privește stocajul și o strategie mult mai țintită pentru gestiunea funcțională a cererilor și a ofertelor. Și, în final, ar trebui să luăm uh, în considerare lupta împotriva sărăciei energetice, care, cred eu, merită o atenție deosebită. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul că are cuvântul acum în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Am două opțiuni cum să procedez. Ori să comentez uh, în detaliu amendamentele ALDE, dar cred că ele sunt cunoscute și nu o să trec prin această etapă. Mai degrabă o să spun mai multe puncte de principiu pe raportul acesta și oarecum poate o să mă și repet. Este clar că piața energetică de acum în Uniunea Europeană este distorsionată obiectivul unui nou design pe piața energetică trebuie să fie mai bine susținut de către toată lumea, pentru că trăim într-o lume acum în care este foarte demotivant să investești într-o centrală cu orice formă de energie. De fapt, astăzi, din punct de vedere al, punctului, al prețului, nu este un domeniu atractiv. Și de aceea eu salut raportul domnului Langen, sunt uh, de acord cu majoritatea punctelor din acest raport. Multele din, multe din amendamentele pe care le am uh, eu aici uh, deja înaintate sunt o chestiune de precizie, de, adică sunt chestiuni de mm, nuanțare dar noțiunea generală și filozofia mm, este aceeași cu cea a um, colegului nostru Langen. Mi se pare foarte important să aducem această contribuție. O să urmez uh, structura comentariilor domnului Langen în legătură cu mecanismele de capacitate. Am tratat această problemă în amendamentele noastre și trebuie să spun că, într-adevăr, există state membre care au anumite um, specificități uh, de exemplu, au definit ce înseamnă în ultimă instanță, au definit ce înseamnă perioada de timp și uh, în care se, după care se pot folosi mecanismele de capacitate. Eu nu vreau să fim rigizi pe tema aceasta, dar uh, aș vrea să folosim uh, baza, principiile raportului. Prețurile de a prețurilor este clar că trebuie să urmăm semnalele pieței. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus raportorul. La regenerabile susțin uh, pe cei care au spus că regenerabilele au un rol cheie de jucat în anii viitori, e evident, dar eu zic că trebuie să le integrăm uh, pe deplin. În ceea ce privește mixul energetic, din nou, Echilibrul pe care l-a indicat raportorul în acest proiect de raport e cel corect. Trebuie să ne concentrăm pe acest new market design și eu zic că nu e bine să ne împărțim în ceea ce privește acest punct. La CER aș vrea să găsim uh, o abordare echilibrată în care să nu încercăm să ajungem la un obiectiv pe care acerul nu poate să îl uh, să-l garanteze. Deci, în concluzie, domnule președinte, eu zic că proiectul inițial este de asemenea calitate încât nu ar fi meritat 590 de amendamente. Și eu zic că ne jucăm cu focul aici. Unele din amendamentele acestea merg în direcția opusă decât ar trebui să meargă și nu ar contribui la restaurarea încrederii în piață și la uh, eliminarea distorsiunilor de pe piață. Am vrut să menționez acest lucru. Nu vreau să comentez amendamentele noastre individuale. Am avut ocazia să o facem cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Turmes, aveți cuvântul din partea verzilor ca raportor din umbră. Original report is a good basis and uh, I was also too surprised that we had so many amendments. M-a surprins și pe mine faptul că sunt toate amendamente, dar vestea cea bună este că sunt multe dintre ele concentrate, așa că vom putea, cred eu, să avem până la urmă un raport lizibil până la sfârșit. Domnul Telici, care dreptate, avem probleme cu piața, prețul electricității este 20-24 chiar astăzi și e ironic, de ce credeți că factura la electricitate sunt 20, 22, 24 din cauza că nu avem suficientă capacitate în Europa. Avem 150 de amendamente care își doresc sporirea capacității într-o piață care are totuși o supracapacitate gigantică, deci trebuie să fim realiști. Să vedem care sunt prețurile care scad în fiecare zi, pentru că avem supracapacitate, nu avem o problemă cu așa ceva când e vorba de capacitate, vă rog să citiți raportul uh, întocmit de Digi Competition, raportul intermediar, și haideți să uh, fim mai realiști. Și apoi, în al doilea rând, uh, flexibilitatea. Noua piață trebuie să fie mai flexibilă. Deci avem multe amendamente referitoare la uh, management, pe uh, partea cererii. E, bun, e bine pentru industrie, pentru IMM-uri, pentru clădirile comerciale, și, mă rog, nu imediat, însă și uh, gospodările vor putea participa pe termen mediu. Apoi, uh, securitatea aprovizionării, cred că, din nou, nu trebuie să fie o luptă ideologică aici. Nu e, nu e alb sau negru, nu e totul național sau totul european. Eu am încredere și cred în cooperare și am avut amendamente bune de compromis în altă parte. Am spus că toată lumea are un interes să avem cooperare regională <clears throat> în tot ce ține de securitatea aprovizionării și poate că putem să o facem și aici. Decuplarea, da, aici este o problemă, că 80% din rețea la nivelul distribuției uh, aparține doar, uh, este proprietatea 10 companii doar. Bun, astăzi nu avem timp să intrăm în detaliu, dar trebuie să vedem cum rezolvăm asta. Un aspect în uh, raportul de altfel bună, domnului Langen, este prea ideologic. Aici, aici trec la limba germană. Was ist dann die Diskussion in Deutschland? Werner, care e discuția din Germania? Subvențiile pentru uh, nuclear? Nu aveți bani să faceți așa ceva, nu aveți bani să le dați la o parte. Avem subvenții însă de miliarde pentru uh, cărbune. Există, după cum s-a văzut, mai multe subvenții pentru cărbune de, și pentru nuclear decât pentru regenerabile. Nu poți să spui că ești pentru 110 euro megawatt pe oră, dar ești împotriva 70 de euro megawatt pe oră pentru o, o instalație eoliană în, uh, undeva în Germania, te faci de râs. Trebuie totuși să revii pe pământ și să fii realistă așa cum ești de obicei. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, next speaker. Mulțumim. Acum doamna Ernst. Ähm, Mulțumesc. Cred că trebuie să mai încercăm să mai discutăm despre ceea ce vrem cu adevărat la acest raport. Pentru că eu cred că toată lumea e de acord. În primul rând că vrem să stimulăm energiile regenerabile. Asta e în regulă. Dar trebuie să nu uităm de obiectivele climatice și să ne gândim și la consecințe pentru capacitățile și mecanismele de capacitate pe care le avem momentan în statele membre se, nu putem să avem uh, un lucru dacă refuzăm uh, ceea ce duce la el și așa ajungem din ce în ce mai mult în situații de dificultate. Eu cred că mecanismul uh, de capacitate nu este suficient și nu este suficient nici să ne uităm sceptic la acesta, ci este absolut necesar să analizăm exact toate statele membre, să vedem ce state membre doresc să creeze mecanisme de capacitate, să vedem dacă pot fi convinse să nu mai facă acest lucru. Pentru că mecanismele de capacitate fac ca, de exemplu, o centrală să fie menținută numai pentru faptul că există deja și este un, o frână pentru energia regenerabilă. Există mai multe modele, bineînțeles, în lume și uh, de multe ori tranzitul către energiile regenerabile nu se potrivește întotdeauna cu toate instalațiile. La mixul energetic, da, acesta este de reglementat la nivel național, știm că așa este și nu putem acum să schimbăm acest fapt, dar nu suntem de părere că folosirea tuturor resurselor energetice la nivel maxim se uh, face, mai ales pentru energiile regenerabile. Vedem, de exemplu, la energia nucleară și la cărbune light același lucru, că nu se folosește la maxim ceea ce există. Uh, la cea mai bună calitate. Apoi, înlăturarea prețurilor reglementate, subvențiile de durată de asemenea trebuie eliminate. Ați spus, așa ați scris dumneavoastră în raport, eu vreau să vă atrag atenția că în 2015, numai în Germania, 49,2 miliarde de euro au fost uh, cheltuite pentru subvenții pentru petrol, gaz și cărbune repartizat pe toate trei, iar costurile de energie subvenționate, și nu e vorba de un raport aici din partea stângii, ci e un raport al femeiului care a constatat acest lucru, um, vedem că atâta timp cât se face așa ceva este absurd să vorbim de stimularea energiilor regenerabile, dar că nu avem destule subvenții. Nu e vorba aici neapărat de subvenții care se curgă după principiul stropitorii sau, dacă, sau de subvenții care să nu se termine niciodată. Știm că e o problemă și cu ajutoarele de stat, dar nu puteți să-mi spuneți că nu sunt bani. Am o întrebare de aceea către raportor. La punctul 23, poate că puteți să mai îmi explicați încă o dată ce vreți să spuneți cu acest punct. N-am înțeles cei cu sancțiunile acestea, penalități financiare. Noi suntem împotriva punctului 25 pentru că se aruncă peste gard și uh, curentul venit din nuclear, iar um, contoarele inteligente trebuie să fie stimulate. Noi considerăm că e o posibilitate de asemenea de stocare a datelor prin ele, dar trebuie o reglementare și cu noul regulament nu o să venim deloc mai departe, nu o să ajungem mai departe, deci trebuie făcut ceva. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Domnul Dario Tamburanu are cuvântul acum de la FDD. Vă rog. Grazie anche relatore Lang. Mulțumesc și mulțumesc și domnului Langen, care este raportor pentru acest document important și la care s-a muncit mult. Uh, ceva în legătură cu piața, în legătură cu energia. Noi credem că o, re, o, o nouă arhitectură a pieței energetice este un act esențial. E dificil să găsim un subiect mai important decât energia și piața. Noi Considerăm că Uniunea Energetică și energia uh, pot reprezenta o, o, o, un element de coeziune extraordinară pentru Uniunea Europeană. Poate că trebuia făcut asta mai întâi, uh, mai întâi uh, înaintea introducerii monedei unice, pentru că energia este forța motrice care permite să avem un cuvânt greu de spus în economia reală. Și și la nivel termodinamic, munca și energia sunt foarte apropiate una de alta. Cât despre piață. Noi, în general, nu suntem uh, uh, în contra abordării dar sunt, uh, sigur, moduri diferite de a înțelege piața. Noi suntem în favoarea unei piețe de calitate, transparente și garantate de autoritățile publice. Și ne opunem unei piețe vagi, distorsionate, unde puțini au toată puterea și limitează libertatea producătorilor și a consumatorilor. Asta e viziunea noastră asupra unei piețe libere, să fie cu adevărat liberă. Și în acest sens, piața energiei e cheia pentru a putea facilita uh, indispensabilă tranziție energetică și trebuie să o facem și mai rapid, dar credem noi că asta trebuie făcut cu o decarbonizare, cu o denuclearizare și descentralizare a pieței, ca să ne îndeplinim obiectivele strategice prioritare care trec și prin energie, pace, prosperitate, siguranță geopolitică, siguranță climatică, sustenibilitate pe termen lung. Energiile regenerabile sunt prin natura lor în centrul acestei tranziții și trebuie să uh, punem accentul pe mecanismele de piață care să le valorizeze mai bine, cum ar fi răspunsul uh, față de cerere și alte mecanisme. Regulile pieței ar trebui să includă un calcul precis al externalizărilor sociale și de mediu, fără de care vom trimite semnale greșite. N-ar fi o piață cu adevărat liberă. Trebuie să fim foarte precauți cu mecanismele de capacitate, care trebuie să fie o soluție de ultimă instanță și sub uh, severe condiții de compatibilitate cu tranziția energetică. Aici ne poate ajuta și <clears throat> procesul de mai mare interconexiune între statele membre. Și, în fine, trebuie să avem un concept funcțional, să nu fie un tabu această piață. Piața trebuie să folosească, să fie în slujba cetățenilor, nu viceversa. Și n-am înțeles uh, propunerile, credem noi, ideologice făcute pentru a separa discutarea pieței de uh, necesitățile cetățenilor consumatori și mai ales a producătorilor consumatori. Consumatorii, cum s-ar spune. Așadar, insistăm că trebuie să existe o definiție, o recunoaștere, măcar un, un sprijin pentru aceștia. Piața ar trebui să garanteze includerea tuturor și să favorizeze comportamentele tuturor celor care doresc să abordeze tranziția energetică, să uh, abordăm riscurile care ne amenință pe toți, riscurile financiare, climatice. Când uh, zic financiare, mă refer la bula carbonului, pe care unii dintre dumneavoastră o cunoașteți. În final, mai spun că noi putem să susținem un rol semnificativ care să fie jucat de Comisia Europeană ca, în, uh, ca garanta tratatelor, care să fie și garanta acestei noi, acestei noi piețe, ca coordonator și responsabil de monitorizării, ca ghid metodologic și științific în acest proces. Mulțumesc. Shadow Rapporteur, Barbara. Bun, și acum Barbara Capăl, raportoarea din umbră, vă rog. Der vorliegende Bericht... Mulțumesc. În noul raport. Sunt pomeniți toți parametrii noi organizări a pieței energiei și mulțumim raportorului. Sunt într-adevăr 590 de amendamente, chiar dacă unele sunt referitoare numai la modificări lingvistice, se arată totuși cât de uh, mare este interesul pentru această nouă organizare a pieței energiei și aș avea câteva observații. Avem nevoie de reguli legale pentru toți participanții la piața gazelor și a electricității. Trebuie să avem aceleași condiții, precalificări pentru uh, calcularea prețurilor, pentru uh, notificări și așa mai departe, pentru că nu e nevoie să avem aceste condiții doar pentru comerțul angro, uh, ci și pentru o bună organizare unitară a pieței energiei. În al doilea rând, energiile regenerabile trebuie să fie obiectul răspunderii asumate cât mai curând și avem nevoie de o mai bună integrare a energiilor regenerabile în piață. De asemenea, trebuie să fie preluate energiile regenerabile în rețele și este vorba de transparența piețelor în creștere și aș mai fac câteva aspecte în legătură cu costurile pentru folosirea rețelelor convenționale care trebuie să facă obiectul unei abordări sistemice avem nevoie de un cadru juridic clar pentru toți actorii de pe piață în Europa, crearea de transparență și uh, în legătură cu separarea, în legătură cu uh, efectele pozitive și negative. De asemenea, trebuie să creăm uh, reguli transfrontaliere pentru toate piețele energiei. Trebuie Uh, de asemenea, să avem o alocare uh, transparentă și pentru energiile regenerabile și pentru toate serviciile și pentru cele noi, trebuie să putem uh, controla evoluțiile și în legătură cu câteva aspecte mai importante din amendamente, trebuie într-adevăr să spunem, este vorba de o abordare bazată pe piață, costurile pentru gospodării și industrie să fie reduse, să avem uh, o abordare regională care să ducă la crearea unei adevărate piețe interne a electricității în Uniunea Europeană. Știm că e nevoie de foarte multe investiții ca să atingem obiectivele de reducere climatice și pentru a le garanta pe acestea e nevoie de investiții, dar să fie investiții bazate pe piață, pe uh, găsirea unor soluții inovative pentru uh, Uh, și pe combaterea incertitudinilor juridice. Trebuie evitate și interferențele, verificate subvențiile și mai ales uh, mecanismele de supracapacitate. Probabil că raportorul va găsi o soluție um, de compromis bună în discuțiile cu Comisia. Mulțumesc. Blanco Lopez. Mulțumesc și domnul Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, numărul de amendamente demonstrează largul interes uh, stârnit de uh, acest raport și oferă o nouă abordare, cred, cred eu, că trebuie să fie luată în considerare în ce privește piața de capacitate și legătura între prețul energiei și investiții în generarea sa după cum am mai avut ocazia să o spun, cred că cheia noi configurări a pieței energiei stă în îmbunătățirea eficienței energetice printr-o mai bună evaluare a ă, cererii și o îmbunătățire a folosirii resurselor energetice cu integrarea energiilor regenerabile și energia generată de gospodării, de cetățeni a compatibiliza aceste obiective înseamnă uh, să avem rețele inteligente, deci înseamnă interconectări sporite în piața internă. Cu alte cuvinte, Uniunea Energetică se bazează pe crearea unei piețe a electricității interconectate la scară europeană. Pilonul eficienței energetice, care, dincolo că trebuie să fie capabilă, să, uh, care trebuie în plus să asigure energia la prețuri um, viabile și trebuie împreună să realizăm toate aceste obiective. Mulțumesc! Eh, Mulțumim! Și acum domnul Gambus. Sí, sí, gracias, presidente. În, în numele de mi colega Pilar del Castillo. Că... și în numele colegii mele Pilar del Castillo, care nu poate să fie astăzi aici, uh, am câteva observații în legătură cu noua arhitectura pieței energiei. Pentru început, uh, obiectivul uh, final este arhitectura nouă a pieței electricității pentru mai multe investiții și pentru a decarboniza treptat producerea de energie, garantând întotdeauna securitatea aprovizionării. În al doilea rând, Obiectivul este să deschidem piața, angroșe uh, și în detai, făcând astfel încât consumatorii să participe nu doar ca potențial producător, ci și cu capacitate pentru a alege tarifuri și prețuri. În acest sens, amendamentele depuse uh, subliniază patru elemente. În primul rând, necesitatea unei mai bune cooperări între statele membre. Sigur, cu uh, respectarea uh, dreptului de alege fiecare mix energetic. Între altele, amendamentul 73. În al doilea rând, sporirea uh, în mix a energiilor regenerabile uh, și orientate tot mai spre piață. Amendamentele 16 și 463. În al treilea rând, o mai bună integrare a piețele naționale prin uh, sporirea capacităților de interconectare. Amendamentul 119 și 328. Și, în ultimul rând, domnule președinte, dezvoltarea de rețele inteligente care vor permite un rol mai activ al consumatorului producător, deci prosumator, cum se spune, o mai bună gestionare a ce de asemenea amendamentul 250. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, colleague. Uh, Madame Griffin. Mulțumesc. Și acum doamna Griffin. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh, we need to link energy Mulțumesc, uh, dragi colegi. Uh, avem uh, mâine un raport la ora 10 care are o, uh, un rol în acest domeniu și o piață funcțională trebuie să fie în, inter- în interesul consumatorilor și mulțumesc lui Flavio pentru că a vorbit despre acest lucru, că trebuie uh, să ne îndeplinim în același timp și obiectivele pentru climă și aprovizionarea energetică și trebuie să facem asta prin împuternicirea consumatorilor ca ei să poată utiliza uh, uh, energia fără bariere la adresa regenerabilelor, deci trebuie să integrăm regenerabilele în piață și dacă facem reforme, atunci nu trebuie neapărat să, uh, să accentăm foarte mult pe acest mecanism de capacitate care să fie folosit doar ca mecanism de urgentă. Trebuie, în primul rând, să punem accentul pe împuternicirea cetățenilor și, pe, și dezvoltarea stocării, după cum a spus Laviu. Raportorul menționează de asemenea uh, rolul jucat de ACER și sunt convins uh, că dacă va avea resurse suplimentare, va putea să-și desfășoare eh, și misiunile suplimentare pentru care îi se vor cere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc acum numele Comisiei Europene, de la Direcția Generală Energie, mai precis, domnul Oliver Koch. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, am fost mulțumiți de liniile principale din raport, care arată că în ultimii ani am ajuns la poziții convergente pe multe subiecte care înainte generau controverse și e clar că funcționarea pieței și importanța menținerii pieței sunt foarte mari. în ciuda diferențelor pe anumite elemente de detaliu, pentru că e vorba de o orientare importantă pe care o poate da Parlamentul. Nu trebuie să ne îndreptăm înapoi către naționalizare și modele reglementate pentru piețele energiei. Iată prima observație principală pe care o putem face, primul comentariu pe care îl avem la acest proiect de raport. În legătură cu problemele specifice, nu am văzut încă versiunile definitive. Am văzut că subiectele identificate de cei care au intervenit înaintea mea sunt probabil cele pe care le-am văzut și noi, ca fiind uh, controversate, problematice, cum ar fi, de exemplu, în ce măsură piețele de capacitate au un rol, în ce măsură e nevoie să mai avem cooperare la nivel regional și unde găsim echilibrul bun între oglindirea piețelor uh, regionale în cooperarea regională a OST și a reglementatorilor, păstrând în același timp și competențele naționale și răspunderea la nivel național pentru securitatea rețelei și alte lucruri. Așadar, în acest moment putem să vă încurajăm din toată inima să continuați în același spirit cu acest aviz și sprijinim, uh, care înseamnă sprijin fundamental pentru inițiativă. Mulțumesc. Domnul Courage, o intervenție scurtă. Karim, să-mi cer scuze. Uh, mulți de aici din comisie avem poziții ideologice clare despre cum ar trebui să fie lumea. Unii vor energie nucleară, alții consideră că e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, dar de fapt discutăm despre cum putem crea un mecanism de piață care să dea semnalul corect pentru investițiile corecte. Pentru că ne dorim tot ce s-a menționat, aer curat, electricitate ieftină, investiții corecte la momentul oportun și cred că pericolul e ca noi, ca politicieni, să considerăm că putem legifera în așa fel încât să se ia deciziile investiționale corecte, dar cred că uh, raportul tocmai asta arată că trebuie să vedem cum creăm o piață a electricității. Există în, conceta, în continuare obstacole, există această supracapacitate și problema discuțiilor cu operatorii, care să includă energiile regenerabile, care sunt fluctuante, pe când cererea nu e. Deci cum să facem să se îmbine toate și să se potrivească? Așadar, să dăm puțin înapoi, să renunțăm un pic la pozițiile ideologice și să ne gândim la mm, fondul problemei, piața, pentru că asta vrem, să creăm o piață ale electricității. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Werner Langen ultimele observații, raportorul nostru. Da, mulțumesc în primul rând pentru aprecierile în general pozitive privind raportul. Mulțumesc tuturor colegilor cărora le-au plăcut principiile de bază și care sunt de acord cu ele. Mulțumesc și comisiei și aș uh, sublinia câteva lucruri. Colegul Sanamato a spus că trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, Uh, combinarea politică energetică și politică climatică. Bineînțeles, uh, bineînțeles și prin crearea acestei piețe a energiei trebuie să contribuim la atingerea obiectivelor de, uh, climi, de climă. Trebuie să ținem seama și de ambițiile climatice și de locurile de muncă, dar nu putem totul să realizăm totul prin piața energetică. Totuși, sunt de părere că energiile regenerabile nu trebuie apreciate din perspectivă ideologică. Consider că trebuie să avem criterii de piață când facem această apreciere și, de exemplu, știu că uh, energia eoliană e de multă vreme competitivă, cea solară nu. Instalațiile offshore încă sunt în dezvoltare. În Danemarca sunt competitive de multă vreme. Bineînțeles, trebuie să ținem seama și de sărăcia energetică și sunt de acord cu colegii de la SND, dar sunt alte aspecte pe care trebuie să le legăm de răspunderea națională pentru mixul energetic. Mulțumesc și colegilor de la ALDE care s-au exprimat mai degrabă critici în legătură cu mecanismul privind capacitatea. Apoi chiar colegul Turmes, cu care ne-am uh, certat puternic și în legătură cu primul pachet climatic, în 2007, în 2008, a lăudat uh, sprijinul pentru automobilele noi și acum pot să spun că eu sigur o să fiu uh, împot- împotriva subvenționării instalațiilor mari din Marea Britanie, pentru că în 30 de ani Comisia Europeană a permis o subvenționare a prețului care a dus uh, la o creștere la o sumă de 100 de milioane de euro. Sunt împotrivă și nici măcar comisarul uh, social-democrat Almunia n-a putut să împiedice acest lucru, ba chiar l-a autorizat. În legătură cu ce doamna Ernst, Da, până la urmă, comisarul pentru competitivitate a avut ultimul cuvânt. Da, în legătură cu ce spunea doamna Ernst, uh, 49 de miliarde în Germania pentru întreținerea unor centrale pe cărbune. Um, da, sunt evaluările FMI. Se pare că din această contribuție numai o parte foarte mică a fost um, subvenție directă. Asta a spus FMI, am căutat pe Google, restul sunt uh, Uh, valori pentru daune de mediu și alte lucruri care nu pot fi uh, remediate. Și ce spunea colegul Tom în legătură cu costurile pentru um, eliminarea deșeurilor nucleare, o discuție de lungă durată în Germania. Avem um, peste 20 de miliarde alocate deja pentru această eliminarea deșeurilor. Domnul președinte, îmi cer scuze, dar ar trebui să vă opriți. Uh, ultimul amendament, vă rog. Da, mulțumesc tuturor colegilor și o să mă străduiesc ca în aceste compromisuri să preiau cât mai mult, dar din păcate nu se poate prelua totul. Știu că cu toți spiritul de compromis, nu pot să duc raportul în toate direcțiile ca să rămână totuși uh, capabil de a obține o majoritate și consens. Avem și toți raportorii din umbră, îi mulțumim, îi mulțumim și raportorului pentru această discuție foarte interesantă. Sigur și restul discuției care va continua va fi foarte interesantă. Avem vot în ITRE pe 24 mai, mm, aproximativ o lună. Nu mai e foarte mult timp pentru aceste amendamente de compromis. Știm foarte bine și ajungem cu aceasta la punctul 8, raport de implementare în legătură cu directiva privind eficiența energetică. Un alt raport foarte important, vin aceste rapoarte importante, unul după altul. Domnul Marcus Bieber este raportor, 227 de amendamente. Este vorba de opinia Parlamentului în legătură cu implementarea acestei directive privind eficiența energetică. Un lucru extrem de important. Domnul Piper, raportorul nostru, lucrează la amendamente de compromis pe care le va discuta din nou cu raportorii din umbră, din câte știu eu, săptămâna viitoare. Și cum spuneam, fără microfon, dar e foarte important, dintre toate resursele de energie, eficiența energetică e una foarte importantă, chiar prioritară și iată, nu se discută suficient. Domnul Piper, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să vă dau câteva vești bune. Pe de o parte, am ajuns la 20 de compromisuri pentru raport și 12 sunt practic gata. Mulțumesc deci tuturor celor care au colaborat bine chiar dacă uneori s-au exprimat păreri la poli opuși, dar cu toate acestea am reușit să lucrăm bine împreună. Pentru un raport de trei pagini avem mai mult de 100 de amendamente pe pagină, pentru că am avut mai mult de 300 depuse. Și în parte ele aparțin unei fracțiuni foarte active și unele au cam 50 de pagini, asta pentru un raport de 3 pagini. Nu vreau să critic conținutul, dar trebuie să ne gândim bine la cum facem aceste rapoarte privind implementarea. Avem nevoie de tot felul de reuniuni pentru a înțelege care e situația și ne străduim. Acum pe fond. Încă o veste bună. Obiectivul de 20% se pare că va fi atins. Comisia la început a dat niște informații care nu păreau uh, să sugereze acest lucru, dar dacă se citește cu atenție și dacă statele membre își respectă angajamentele, obiectivul de 20% uh, va fi atins, uh, celelalte vor fi chiar depășite, cel pentru regenerabile, de exemplu, pentru eficiența energetică și uh, protejarea clima, climatică. Am ajuns la un punct sensibil în legătură cu modificările propuse, cu amendamentele propuse și întrebarea e dacă vrem uh, o directivă privind stocarea de energie sau una legată de eficiența energetică mm, cu legătură cu producția. Prevederile sunt clare, dar ceea ce nu înțeleg eu foarte bine și vreau să și menționez în raport, dacă avem o directivă privind uh, eficiența și vrem apoi să ne îndreptăm către o directivă privind stocarea. Poate că unii colegi ar putea să-mi explice mai bine logica amendamentelor propuse. Aș reveni la subiectul realei uh, eficiențe energetice, pentru că sunt patru aspecte critice articolul 7, obligația de a economisi în sine. Și aici colegii au criticat faptul că statele membre s-au folosit de o dublă contabilizare, deci uh, asta trebuie împiedicat pe viitor. Avem nevoie de o definire clară pe viitor pentru posibilitățile de la articolul 7, dar trebuie să ne gândim și la măsuri alternative la, această, la aceste economii de energie și vreau să insist, atunci când se investește în energie și e vorba de efecte de economii, economii pe 10-15 ani, nu mi se pare că e o portiță de scăpare, ci o economie care va putea fi contabilizată în viitor. Deci, articol 7, cum e cu portițele, cum definim acea obligație. Avem păreri divergente. La fel și pentru punctul 3. Mai am timp? Cât timp mai am? Două minute? Nu aveți limită de timp. Atunci <laughs> vorbesc despre șapte puncte. Bun, avem probleme și cu Uh, contradicțiile juridice, legislative, despre eficiență energetică, clădirile, eficiența clădirilor, etichetare și așa mai departe, în funcție de perspectivă um, se produce mai mult sau mai puțin dioxid de carbon. Bineînțeles că și directiva privind um, eficiența energetică are cel puțin un efect indirect asupra sistemului ETS, și o încă observație în legătură cu obligațiile de notificare. Comisia a spus uh, uh, într-o comunicare din 2000 care vor fi aceste notificări, dar cred că dat fiind că avem multe schimbări legislative, statele membre nu s-au coordonat foarte bine în ceea ce privește notificările, există prea multe obligații de notificare și o ultimă recomandare ar fi să avem mai multă coerență în cea, legislația energetică, mai ales în legătură cu notificarea. Trebuie să fim mai flexibili, trebuie să avem definiții ale conceptelor de consumator și producător de energie mai flexibile și uh, să ne concentrăm și pe economiile de costuri. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuția. Colic, eh, Miroslav. Mulțumesc foarte mult, Miroslav Pohăr, raportorul nostru din umbră de la SCT acum. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați pronunțat așa de bine și mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnule președinte, stimate domnule raportor, dragi colegi și raportori din umbră, dragi colegi, aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor celor care și-au uh, au înaintat amendamente la acest raport. Mi se pare că este o oportunitate foarte bună de a avea o propunere și o poziție foarte puternică a Parlamentului despre eficiența energetică. Cu o nouă directivă acum pe rol este o oportunitate unică să ne exprimăm foarte clar de ce obiectivele care sunt definite în această directivă nu vor fi atinse mai mult ca sigur. Cred că acum e clar că trebuie să venim cu o propunere în care să se poată implementa mai bine cadrul legislativ. Și, având în vedere acestea, eu cred că ar trebui să avem uh, compromisuri realiste pe anumite puncte importante. Avem nevoie de un raport foarte puternic care să trimite un semnal către Comisie, un semnal clar uh, despre ceea ce așteptăm să se includă în uh, draftul noii directive. În momentul de față, mi se pare că nu avem decât dificultăți ca să obținem acest rezultat. Cred, de asemenea, și că um, raportul uh, se concentrează pe aspecte care nu sunt uh, direct uh, responsabile cu subperformanța din uh, obiectivele din directivă. Și ceea ce aș vrea eu este să transmitem un mesaj mai puternic pentru ca toate lacunele care au dus la această situație să fie folosit, să fie corectate și flexibilitatea să nu fie folosită așa încât să Uh, nu se îndeplinească obiectivele. Eu cred că o abordare bazată pe piață va, uh, nu va rezolva toate problemele, dar că este absolut nevoie să găsim uh, măsurile care să poată să garanteze atingerea obiectivelor. E nevoie de stabilitate pentru investitori și e nevoie și de garantarea faptului că toate schemele de susținere să fie uh, disponibile și toate soluțiile tehnice posibile să fie aplicate. Un lucru la care e nevoie clar de îmbunătățire este clar că avem nevoie, de exemplu, de complementaritate între instrumentele energetice. Nu sunt de acord cu ideea că promovarea eficienței energetice este în conflict cu uh, um, introducerea energiilor regenerabile în mixul energetic din scopul de decarbonizare. Și în ultimul rând aș vrea să vorbesc despre alineatul 15 și 16 care includ referirea la cadrul post-2021. Eu cred în continuare că Parlamentul European ar trebui să fie mai ambițios să ceară um, obiective de eficiență mai ridicate și în momentul de față mi-e teamă că suntem departe de a ajunge la un acord uh, cu raportorii din umbră pe acest subiect. Cred însă că um, în continuare nu avem de, uh, trebuie să avem timp să discutăm despre aceasta și să ajungem la comprom un compromis. Aș vrea să subliniez că eficiența energetică n-ar trebui să fie considerată ca o sarcină uh, ci mai degrabă ca o oportunitate pentru industria și economia europeană și în același timp și pentru consumator. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc! Ian Duncan de la ECR nu este aici. Vrea cineva să îl înlocuiască? Mulțumesc, nu, nu este nimeni. Domnul Peterson acum de la ALDE, care este și raportor din umbră. Vă rog, domnule Peterson. Da, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a mulțumi raportorului pentru munca sa excelentă până acum, la fel ca și celorlalți raportori din umbră, pentru că este o excelentă oportunitate pentru toți uh, să dăm indicații despre direcția în care vrem să mergem în dosare atât de vizionare ca acesta cu privire la energie. Sunt foarte mulțumit de tonul raportului care este critic pe lipsa de implementare în statele membre. Articolul 7 a fost menționat pe bună dreptate înainte. Trebuie să subliniem mai departe acest lucru în raport și anume că am vrea să avem o implementare de succes a tuturor acestor obiective pe care le-am stabilit și enumerat. Eu zic că avem dreptul să fim critici, trebuie să rămânem critici și uh, sper să facem același lucru și pentru întregul raport. Sunt uh, foarte bucuros și să constat că principiul eficienței energetice este foarte important. Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să facem este exact să reducem dependența de Orientul Mijlociu și de Rusia. Acesta va fi, deci, unul din uh, obiectivele numărul 1 în acest proces um, pe care îl prevedem aici. Trebuie să subliniem, de asemenea, și că competitivitatea economică și creșterea nu sunt neapărat în contradicție cu măsurile energetice de eficiență energetică și este un punct uh, vital acesta. Vom încerca să-l subliniem și uh, să, uh, sub, și să vorbim despre el. Unde ne aflăm în momentul de față în ceea ce privește progresul? Cred că trebuie să încercăm să rezolvăm o problemă foarte gravă pentru că în ceea ce privește flexibilitatea, putem să avem flexibilitate în uh, ceea ce cerem de la statele membre și la ce aplicăm, însă avem păreri diferite despre flexibilitate și uh, în ceea ce privește și targeturile. Deci cred că din partea noastră avem destul de multe de făcut. Suntem pentru o abordare pe ținte COP21 sau um, pe uh, eficiența energetică și obiectivele sale. Trebuie, deci, să avem în final uh, un raport care este consecvent atunci când vorbim despre flexibilitate, măcar uh, să vedem ce fel de uh, flexibilitate este aceasta și dacă avem aceeași definiție. Am mai menționat anumite Uh, ocazii pe care le vom mai avea săptămâna viitoare de a discuta despre subiect și cred că e foarte bine să folosim aceste ocazii pentru ca să mergem înainte pe același drum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru remarcile pe care le-ați făcut. Acum, uh, din partea verzilor, raportorul din umbră, domnul Iavor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului, mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea din ultimele săptămâni. Am avut uh, negocieri foarte dificile, așa cum a spus și domnul Piper înainte. Sunt foarte multe viziuni diferite în grupurile politici, ce însă eu cred în continuare că putem să ajungem la un compromis, cel puțin la chestiunile cele mai importante, ca să transmitem un mesaj puternic către Comisie, care este obiectivul comun al tuturor grupurilor politice. Însă, există anumite elemente esențiale ale raportului. În primul rând, implementarea. Domnul Piper a spus că se spune că putem să atingem uh, obiectivul în 2000, uh, pentru 2020, deci așa spun estimările, însă există o condiție aici dacă se implementează total legislația actuală, ceea ce nu este cazul. Și mm, am luat-o pe un drum care pare să ne facă să rămânem mult sub obiectivul 2020, mult sub obiectivul de implementare. Deci mesajul esențial este implementarea totală a legislației existente. În al doilea rând, avem nevoie de un target post-2020 de eficiență energetică, conformitate cu acordul de la Paris și poziția Parlamentului European despre eficiența energetică, așa cum am spus-o deja în trei rezoluții înainte și avem nevoie și de obiective individuale naționale și obligatorii, pentru că fără acestea, în strategia 2020 de eficiență energetică, nu putem să ne așteptăm la prea multe evoluții. Foarte important este să avem și o îmbunătățire ulterioară a directivei uh, eficienței energetice pentru a asigura predictibilitatea și stabilitatea pentru investitori. Trebuie să terminăm cu lacunele uh, și vacumurile legislative la articolul 27.1 și Comisia uh, oferă la ca alternativ modele de raportare obligatorie și de notificare din partea statelor membre pentru ca datele să fie comparabile. Mai sunt alte puncte importante. Eu cred că la eficiența energetică este foarte important să avem proiecte la scară mică uh, și um, în același timp să considerăm eficiența energetică ca fiind o prioritate um, Um, infrastructura fiind o prioritate în eficiența energetică și să folosim uh, uh, instrumentele corecte pentru a da stimulente în ceea ce privește investițiile. Și ultima remarcă, un, cele mai, una din cele mai importante arme pe care le avem de a combate sărăcia energetică este o cooperare strânsă cu autoritățile regionale și locale. Thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Din partea GUE, raportor din umbră, domnul Saviol Benito de Luga. Muchas gracias, señor presidente. Como hemos comentado ya en las anteriores encuentros... Mulțumesc. După cum am mai avut ocazia să o spunem uh, când am mai vorbit despre acest raport despre eficiența energetică, acesta este unul din punctele cheie pentru a atinge obiectivele de uh, protecție a climei uh, ale Uniunii Europene aici. Fermitatea și caracterul obligatoriu al obiectivelor, credem noi că sunt aspecte centrale. De aceea, ne pare rău că atât versiunea inițială a raportului, cât și amendamentele de compromis lasă prea multă flexibilitate, credem noi, la îndemâna statelor membre pentru atingerea acestor obiective. Bunele intenții ale statelor membre nu sunt suficiente și obiectivele de la articolul 7 trebuie să fie obligatorii și foarte stricte. De asemenea, credem că referința la acordul de la Paris trebuie să fie făcută mai explicită și să apară în primele puncte ale raportului. Sigur, este menționată, însă poate nu uh, se pune suficient accentul pe asta uh, și e ceva ce ne cere și Comisia Envi, de asemenea. Apoi, pune în context acestor măsuri pe care le propune uh, raportul ne pare importantă pentru a nu scăpa din vedere rolul central al luptei împotriva schimb, uh, schimbărilor climatice și încălzirii globale. Uh, Menționez și câteva aspecte pozitive. Măsurile incluse în raportul inițial uh, în ce privește protecția consumatorilor și controlul consumului acestora sau uh, <clears throat> referirile făcute la sărăcie, sărăcia energetică, cred că uh, sunt uh, foarte bune, dar poate că nu merg destul de departe, așa cum propunem noi, de exemplu, unele amendamente. De fapt, Raportul este centrat pe competitivitate și rentabilitate ca piese cheie pentru a promova eficiența energetică. Toate aceste aspecte au fost consolidate în text în uh, faza negocierilor. Datorită importanța sa, credem că utilitatea socială și ecologică trebuie să constituie perioadă centrală ai politicii energetice. În acest sens am propus, însă fără succes până la urmă, să excludem investițiile publice în materie de eficiență energetică din calculul deficitului public. Acestea trebuie considerate ca investiții pentru generațiile viitoare și nu ca o sarcină uh, pentru finanțele publice. Mulțumesc. Oh, thank you very much, coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Acum din partea FDD. Domnul Dario Tamburanu. Mulțumesc uh, colegului pentru eforturile făcute, pentru că la acest raport, uh, ca și la alte rapoarte pe energie, intră în conflict mai multe viziuni despre lume care de multe ori sunt în contradicție. Colegul ne-a dat probabil, uh, ne-a dat previziunile pentru respectarea um, obiectivelor. Obiectivul sau targetul nu este neapărat o linie de sosire, este uh, o utopie, de fapt. Adică utopia este ceva care nu se poate atinge, dar ne permite, ne motivează să mergem înainte și să rămânem ferm, fermi într-un prezent uh, etern. Și în același timp este ceea ce ne motivează, pe când țintele sunt obiective care nu ne permit, de fapt, să mergem înainte împreună, pentru că noi avem niște obiective foarte mari, foarte mărețe. Înțeleg dificultatea pe care o are raportorul și e nevoie de ceva compasiune, adică de empatie pentru ca să mergem împreună, așa cum o spune etimologia cuvântului compatire. Eu zic că trebuie să încercăm să mergem acum împreună, pentru că provocările sunt foarte mari și presupun o revoluție în acest domeniu. Știm foarte bine că noi, legislatorii, trebuie să înțelegem mai întâi că va exista o rezistență um, în aceste schimbări, dar care ar putea să fie în același timp și cel care cârma acestei schimbări. Totuși, uh, există un efect care, al, acestui, uh, al acestei instalații și a volanului care ne uh, face să mergem înainte totuși. Există calități ale tuturor acestor um, instrumente în care în momente în care totul pare să se, să se scufunde, trebuie să facem așa cumva ca să se facă investiții, investiții în eficiență energetică, care să fie însă permis, posibile din punct de vedere al legilor termodinamicii. Iată deci de ce noi considerăm că trebuie să atingem acele obiective de securitate, în primul rând geopolitică, pentru că în momentul de față suntem în război. Război în mai multe părți ale lumii, război în domeniul climatic. Deci, mai întâi Trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă și după aceea vom prospera. Mulțumesc! Mulțumesc! Poziția ENF-ului va fi prezentată de doamna Barbara Capel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului în mod expres pentru acest raport, din perspectiva mea foarte bun. Sunt convinsă că cele 12 compromisuri care au rămas deschise vor duce la o soluție bună. Am avut multe reuniuni uh, pozitive în cadrul uh, celor cu raportorii din umbră și cred că și în săptămânile următoare vom găsi o soluție bună. Permiteți-mi, vă rog, însă să lucre, să stabilesc sau să subliniez cinci puncte importante în legătură cu amendamentele care au fost tratate, de fapt, până acum în amendamente. În primul rând, flexibilitatea. 27 din 28 de state membre au o procedură de infringement la punerea în aplicare a directivei uh, de eficiență energetică. Deci, sigur, o cifră impresionantă, însă, în ciuda acestor lacune la nivelul statelor membre, există un grad ridicat de implementare în ceea ce privește eficiența energetică, ceea ce e important, pentru că cetățenii și industria își doresc această implementare. Și pe baza Uh, acestei acces dominat puternic de piață, s-a garantat totuși o stabilitate pentru investitorii și aceasta este o abordare bună bazată pe piață. Iată de ce și din cauza diferențelor la cerințele naționale este foarte important uh, Um, să găsim o flexibilitate suficientă și să facem posibile măsuri suplimentare. Aceasta se găsește în articolul 7. Cererea publică este, după părerea mea, cea mai bună, um, cel mai bun motor al eficienței energetice. Apoi, raportarea obligatorie este criticată foarte mult la nivel european. Sunt peste 130 de obligații din partea statelor membre, chiar mai multe. Unele pentru întreprinderi uh, transfrontaliere trebuie să aibă peste o mie de astfel de notificări, ceea ce nu are legătură neapărat cu un better regulation. Al treilea punct, uh, înțelegere și eficiență. Raportorul a vorbit de eficiență. Eficiență nu înseamnă să facem automat economii, pentru că um, aceste economii au reieșit foarte clar din uh, unele amendamente, dar uh, și trebuie păstrate, însă pentru a putea să evităm uh, contradicțiile, trebuie să creștem uh, partea de, de regenerabile, dar atunci când se cer uh, economii, trebuie să se aplice și regenerabilelor datele și cifrele sunt una din problemele cele mai mari pe care le avem în momentul de față, pentru că studiile se fac pe baza unor date în statele membre care nu sunt egale de la un stat membru la altul. Există diferite defalcări ale metodologiilor în statele membre și cererea pentru o ghid, un ghid mai bun pentru evaluarea datelor trebuie să fie mult mai uh, trebuie să fie auzită. E clar că trebuie să avem trei abordări, în primul rând una top-down, care se bazează pe estimări și care nu este neapărat exactă, una de jos în sus, care este destul de precisă precisă, dar e foarte greu de realizat, și o abordare mixtă, o combinație din cele două, așadar, în care, de exemplu, în Austria se aplică această metodă și cred că ar fi un compromis foarte bun. Și al cincilea punct pe care vreau să-l subliniez sunt interferențele, adică eficiența energetică interferează cu alte măsuri, de exemplu, ca uh, prețul pentru dioxidul de carbon în uh, schema de comercializare a cotelor de emisii și în același timp această relație, interrelație este foarte importantă pentru ca să se facă, așa cum se face și în raport, clar care sunt elementele care au dus la situația actuală în care există foarte puține stimulente pentru investițiile industriale în domeniul eficienței energetice. Ideea de complementaritate pe care a propus-o raportorul trebuie să fie considerată atunci când se revizuiește această, această directivă. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Blanco López. López, mulțumesc, domnule președinte. Sunt multe uh, amendamente prezentate, însă s-a ajuns la un consens. Uh, e bine că putem cunoaște o primă versiune a amendamentelor de compromis, mai ales că se face un mare efort de uh, integrare a tuturor amendamentelor. Eu cred că trebuie să dedicăm mai multă atenție consumatorilor, după cum am spus deja, și mai ales problemei costurilor legate de sarcinile speciale, precum și o îmbunătățire a informării, a finanțării și a practicilor de eficiență energetică. Aici mi-ar place să văd compromis la alineatul 8, amendamentul meu 164, unde subliniez faptul că costurile referitoare la politicile energetice naționale pot combate avantajele prețurilor uh, Um, obținute prin economia la energie de unii consumatori. Apoi, amendamentul 295, cred că ar încăpea la compromisul de la 13 ca să evidențieze rolul activ pe care trebuie să joace întreprinderile atunci când e vorba de a adopta activ măsuri de eficiență energetică. Și apoi, la alineatul 10, <clears throat> se spune că economia de energie înseamnă o uh, dificultate pentru evoluția regenerabilor. Cred că e o atitudine greșită. Amendamentul 168 până la 152 și 179 uh, spun exact acest lucru. Mulțumesc. Uh, thank you very much, colleague. Uh, Mr. Zanonato. Mulțumesc, domnul Zanonato. Grazie Presidente, mi complimento con il relatore Mulțumesc și felicit raportorul Pipar și uh, subliniez câteva puncte. Dacă dorim să ne gândim la eficiența energetică um, ca utilizarea unui combustibil uh, curat prin excelență, atunci trebuie să uh, ne fixăm obiective mai ambițioase și să creăm condiții de infrastructură pentru ca să fim mai hotărâți pe acest front, după cum a spus-o chiar Parlamentul și, <clears throat> și în ultima rezoluție din 15, decembrie, din 15 decembrie anul trecut, atunci când a propus un obiectiv național obligatoriu de eficiență cu 40%. Cu alte cuvinte, eficiența energetică trebuie să devină un obiectiv național. Dacă nu, nu facem decât să-l anunțăm cu mare în fază și apoi, de fapt, în realitate nu se întâmplă nimic. Apoi, în ce privește integrarea piețelor naționale în piața unică europeană. Raportul Comisiei Europene vorbește în mod expres de regionalizarea pieței eficienței energetice și de e, trecerea de la soluțiile naționale treptat la soluții europene. Asta înseamnă, de exemplu, subvenții pentru energiile regenerabile și mecanisme de capacitate, deci aspecte centrale, dar și controversate ale politicilor energetice naționale. Trebuie să Uh, ieșim din labirintul acesta de protecție naționale ca să trecem la o piață bazată pe flexibilitate și pe organizarea unor grupări regionale și transnaționale. Și, în fine, tranziția spre un model de producție eco-compatibil, bazat pe eficiență, prezintă multe oportunități și am vorbit despre acestea, însă prezintă și costuri uh, destul de ridicate. Iar aici nu doar că trebuie să accelerăm uh, punerea în aplicare a directivei eficienței energetice din 2012 și directiva privitoare la clădiri din 2010, uh, de asemenea e fundamental să uh, ne referim la resursele Uniunii Europene, mai ales Fondul European pentru Investiții Strategice, pentru a elimina acea diferență sau prăpastie economico-financiară dintre țările din Est și cele din Vestul Europei. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. Mulțumesc, stimate coleg. Doamna Cumpula Natri. Mulțumesc. Eh, foarte succint. Am înțeles că mai sunt încă chestiuni în discuție între coordonatori, însă cred că e un raport din proprie inițiativă eh, care eh, ne arată ce s-a realizat până acum și vă încurajez să vă gândiți ce mai putem face în continuare Eh, ce să le spunem Comisiei și țelor, pentru că toată lumea e de acord că trebuie să facem aceste lucruri și apoi să intrăm mai în detaliu, cum anume să atingem obiectivele. În Finlanda am avut programe voluntare eh, cu implicarea eh, sectorului industrial, cu eficientizare a utilizării resurselor de energie și au funcționat. Deci, practic, companiile deja știu că pot economisi din prețuri și deja fac acest lucru. Investițiile inițiale vor duce la economii ulterioare. Însă, în legătură cu gospodăriile, cu casele, eu am, uh, fost, am avut uh, calitate de raportare în ce, la raportul cu sărăcia energetică. A trecut cu mare majoritate la plenar, dacă vă reamintiți ca săptămâna trecută. Uh, casele noastre nu sunt adecvate economisirii de energie. Uh, acoperiș, multe acoperișuri au uh, scurgeri, uh, sunt probleme la construcție. Nu vreau să văd că doar bogații au de beneficiat de pe urma acestor programe. În ce, privire, în ce privește locuințele, trebuie să uh, adoptăm uh, măsuri inovatoare. Eu am fost 11 ani în Parlamentul Național și nu e ușor de făcut așa ceva. Sigur, când e vorba de renovare, cei mai săraci nu își permit așa ceva. Și atunci cât de bune sunt măsurile care le gândim noi aici? Sunt niște bune amendamente în acest sens să vedem ce se întâmplă cu uh, chiriașii, deci să nu ne gândim doar la bogați. Apoi, uh, fondul FACE s-a menționat aici, uh, am auzit de la Catain în uh, la Paris cu 20 de mii de apartamente, eficiente din punct de vedere energetic. Da, cred că astea sunt puncte concrete și tocmai asta ne cer oamenii, să facem ceva bine, bun pentru ei pe viitor cu această uniune energetică. De aceea îmi place când văd că flexibilitatea nu înseamnă diluarea obiectivelor și să nu ne îndepărtăm de oameni, de viața lor reală, de nivelul local. Acolo trebuie să acționăm. Thank you very much. Uh, pan Adam Gierek. Să domnul Adam Gierek. Poviem, poviem crutco. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Consider că nu multe țări uh, sunt de acord cu acest, uh, această sporire cu 20% a eficienței energetice. S-a făcut o greșeală anterior atunci când am uh, adoptat măsura prin care eficiența energetică urma să fie măsurată prin uh, metoda fizică uh, de către consumatori înșiși cu controle inteligente, însă pentru sectorul industrial e nevoie de alt tip de indicatori. Și aș sugera să propunem comisiei să propună o altă metodă de a măsura eficiența energetică pentru toate statele. Pentru că dacă ne gândim la modul în care se măsoară eficiența energetică în fabrici, în industrie, atunci vedem că lucrurile sunt foarte diferite. Cred că aici aș fi de acord cu domnul Piper. E vorba de o limitare, de o restricție, până la urmă, la utilizare. Și se impune puțin cam artificial. Depind, depinzând de modul care se face măsurătoarea, putem percepe un sistem energetic ca fiind foarte eficient, când în realitate nu e deloc așa. Deci a sugera, după cum spuneam, ca um, Comisia să găsească un alt mod de a măsura rata eficienței. Dacă nu, situația e confuză. În Polonia, de exemplu, avem o cifră de 17% poate cu altă metodă de măsurare uh, ar fi mai ușor pentru noi să ajungem la 20%. Președintele, bun, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul uh, dintre membrii comisiei, nu văd pe nimeni. Atunci, doamna Mary Donnelly, director la DG Energy, din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru comentariile tuturor, uh, pentru energia investită în <laughs> raportul acesta despre energie. După cum am spus, vine tocmai la timp acest aviz uh, și contribuie la pregătirile pe care le facem la Comisia Europeană pentru o propunere legislativă revizuită în cursul acestui an și e foarte bună reacția statelor membre și e foarte bună și reacția noastră. S-au menționat multe chestiuni aici. Da, noi rămânem uh, optimiști că vom atinge acest obiectiv de 20%, după cum s-a spus și de către raportor, nu doar uh, pentru că atât industria cât și consumatorii și cetățenii uh, din Europa doresc așa ceva, ci și pentru că noi credem că o implementare treptată în statele membre este pe care se îmbunătățească. E adevărat că startul a fost mai încet, și trebuie să vedem împreună cu statele membre ce putem face pentru a accelera procesul, dar lucrurile se îmbunătățesc. În ce privește articolul 7, e un articol cheie al directivei, reprezintă aproximativ 50% din, uh, din economiile la energie și operează în uh, legătură apropiată cu alte uh, legislații, de exemplu, performanța energetică a clădirilor, uh, și vor face partea unui pachet mai târziu în acest an și ne asigurăm că prevederile articolului 7 se coordonează cu directiva performanței energetice a clădirilor, ca nu doar să economisim energie, ci să punem și unora din inovațiile tehnologice eh, ce s-au produs de la adoptarea textului încoace. În ce privește sectorul industrial, până acum analizele ne arată că sectorul industrial are o reacție față de uh, eficiența energetică și îndemnurilor și față de îndemnurile noastre și prevederile de audit uh, din legislație ajută sectorul industrial în acest proces. număr de companii au identificat deja această măsură ca fiind o contribuție pozitivă. În ce privește clădirile, uh, cu directiva eficienței energetice și zonele problematice, sunt elemente nu foarte ușor de rezolvat. Situațiile, sigur, diferă foarte mult de la stat la stat și atunci și soluțiile uh, vor trebui și ele să difere în mod necesar. Dar în acest context putem spune că am primit propuneri interesante din partea statelor membre și idei noi și interesante în mod, uh, pentru a rezolva această problemă și de a accelera rata renovării clădirilor existente. Știți că e una din marile probleme în Europa în uh, acest moment. Și dar în acest context, mm, mai fac o remarcă. Iată, numărul uh, cerințelor de raportare a fost clarificat acum. 2000 uh, ar fi o cifră mare și pentru comisie, poate 200 e mai potrivită. E foarte bine că avem aceste discuții și vă stăm la dispoziție dacă doriți clarificări suplimentare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna, pentru comentarii, spune președintele, iar acum să ne întoarcem la raportul nostru. Domnule Piper, aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care le-ați făcut, toți colegii. Deputații, colegii s-au ocupat de această directivă, au discutat și despre amendamente, despre raportul de implementare. Cred că acest ultim instrument va fi foarte de ajutor pentru Parlament, pentru că nu trebuie să fie reconfruntați cu legislație, ci, în primul rând, va trebui să fie clar ce vrem. Câteva comentarii din partea mea. Foarte mulți colegi au vorbit de tema de uh, sărăcie energetică. Dacă vrem să combatem sărăcia energetică, vreau să contribui și eu cu siguranță la acest lucru, trebuie să atacăm și cauzele. Nu e vorba numai de prețurile crescânde, pentru că ele au crescut pentru energie, ci mai degrabă toate problemele pe care le avem din cauza reducerilor de stat asupra unor surse energetice și socialiștii au înaintat o statistică. De exemplu, în Europa, în media, statul subvenționează 30% din piața energetică. În Germania chiar 50%. Deci dacă vrem să ne plângem despre sărăcia energetică, dacă nu mai pot oamenii să-și permită prețurile, trebuie să ne uităm mai întâi noi ce putem să facem la nivel politic pentru ca să uh, putem după aceea să punem, uh, să arătăm cu degetul la furnizorii de energie. Deci uh, cred că tema sărăciei energetice va fi o Prioritatea a raportului meu, după ce și socialiștii oricum au luat această temă în brațe. În al doilea rând, mai am uh, altă temă, am trei în total. Ce facem cu obligația de a economisi? Trebuie să avem grijă că mm, cu această obligație energiile regenerabile s-ar putea să fie subminate. Fiecare dintre noi dorește să treacă, desigur, mai mult pe electricitate atunci când e vorba de mobilitate, adică mă refer la mașini electrice pe baterii. Ceea ce duce însă la un consum enorm de, de curent. Uh, și trebuie cumva să reușim să îl uh, economisim din uh, resursele active la nivel regional. Deci nu putem să vrem, pe de o parte, să schimbăm către mașinile electrice și, în același timp, să vrem să facem obligații de reducere și pentru energiile regenerabile, că nu va funcționa așa, nu vom putea niciodată să avem tehnici ecologice și trebuie să găsim niște reguli care chiar să fie consecvente. Am vrut să vă dau doar acest exemplu pentru care să vedeți de ce trebuie să ne adaptăm uh, Uh, legislația ca să nu-și facă concurență între statele membre și aș cere Comisiei să încerce să se gândească mai bine la subiect. Ultimul uh, comentariu, domnule președinte, pentru că și dumneavoastră ați vorbit la început despre aceasta, eficiența energetică trebuie să fie o bază de uh, ideală de resurse. Adică, ce vreau să spun cu aceasta, înseamnă că 100 de economii Adică, de fapt, economiile foarte mari sunt o bază de uh, materie primă. Trebuie să ne gândim bine ce vrem să spunem cu această frază și să apelăm la rațiunea noastră dacă chiar e bine bună formularea aceasta și dacă chiar vom da semnele care trebuie, chiar dacă trebuie să fim euforici despre eficiența energetică. Eu aș face mai degrabă o contribuție pragmatică, eu vreau să atingem obiectivele, vreau să le atingem repede și eficient și sunt sigur că toți colegii vor contribui și ei la acest obiectiv. Mersi. Thank you very much, uh, colleague rapporteur. Mulțumim, stimate coleg și raportor, pentru un raport de mare calitate. După cum au fost de acord aproape toți raportorii din umbră, iar acum uh, să vedem care este calendarul. Se va vota la Comisia noastră ITRE pe 24 mai. Ne așteptăm multă muncă până atunci. Uh, din cauza amendamentelor de compromis, votul la plenară se prevede în, uh, să fie în iulie 2016 și cu asta vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la discuție și acum trecem la punctul numărul 9 raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile. Raportoare doamna Paloma López Bermejo, din partea GUE. 345 de amendamente. Termenul pentru depunerea acestora uh, uh, a expirat acum doar câteva zile. Actualmente, procedura e în faza de traducere. Înainte de a oferi un aviz privitor la progresul regenerabilor în Europa, este un raport care va da indicații Comisiei privitor la următoarele obiective pentru orizontul 2030. Deci acum uh, orizontul este 2030. Doamna raportare acum încearcă să întocmească amendamentele de compromis și uh, poartă discuții cu raportorii din umbră, din câte înțeleg eu. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Lopez Vermejo. În, uh, deschiderea discuției. Vă rog, doamnă raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, 345 de amendamente și, într-adevăr, acum uh, încercăm să alcătuim amendamentele de compromis uh, și asta în mod colectiv. Și vreau să încep tocmai uh, mulțumind din nou pentru, mulțumind tuturor grupurilor politice pentru efortul făcut de a ne trimite amendamentele într-un termen atât de scurt și pentru continuarea uh, muncii pentru a putea ajunge la compromisuri într-un termen care știm că e foarte ambițios, însă e important să adoptăm acest document înaintea mm, verii și înaintea lunii iunie. Uh, în această săptămână am văzut că există un consens pe teme fundamentale și sper că se va putea traduce într-o amplă majoritate care ar fi, sigur, de dorit. În primul rând, acest raport e adevărat că privește spre trecut, însă nu pentru a întocmi un act notarial, ci pentru a pregăti viitorul și pentru a indica drumul de urmat în politica europeană a energiilor regenerabile. Și aici credem că e important ca raportul să ne ajute să identificăm uh, care sunt statele care rămân în întârziere și izolate și în același mod și asta a reieșit și în reuniunea de ieri, vom identifica acele țări uh, care sunt exemple pozitive, conform cifrelor aduse la zi uh, de către Comisie. Asta pentru că modelele naționale sunt diferite între ele și e normal să fie așa. Sigur, pentru că politicile de generare a energiei uh, țin de competența națională. Însă putem uh, să învățăm care sunt instrumentele care au funcționat și care sunt cele care au fost un eșec în trecut. Credem că a garanta uh, investitorilor un cadru de reglementare stabil e un, o piesă importantă și din nefericire nu toate țările au știut să profite de ea. Clarificarea competențelor, calificarea normelor de susținere pentru energiile, energiile regenerabile ne, vor, ne va asigura că pe viitor sistemele de subvenție a regenerabilor să fie mai solide și mai eficiente. Însă nu trebuie să uh, dăm vina și să penalizăm investițiile făcute până în acest moment, mai ales în țările în care s-au dovedit drepturi fundamentale în asigurarea uh, investiției, eh, generării și distribuirii de regenerabile. Deci am eh, avut eh, multe de învățat de la nivel național, dar și de la nivel european, care trebuie să-și mențină instrumentele de supraveghere și control și să impulsioneze colaborarea între statele membre. Mizăm pe planificarea la nivel național a obiectivelor regenerabile, care trebuie să se consolideze printr-o largă participare a actorilor sociale, administrațiilor publice, regionale și locale, organizațiilor de consumatori și diferitelor ONG-uri. Rolul tuturor acestor actori este fundamental și de asemenea e, uh, e așa pentru că sunt multe provocările economice, industriale, în domeniul muncii și mediului, Uh, cu care ne confruntăm în această tranziție energetică, fără de care va fi imposibil să respectăm uh, obiectivele climatice uh, la care ne-am angajat la Paris. Și sigur că mizăm pe menținerea obiectivelor cu caracter obligatoriu. Închei, spunând că vom fi atenți la ce face Comisia de Mediu și la contribuția sa în domeniul transporturilor și transporturilor durabile. Însă vreau să Închei cu încă un punct pe care nu trebuie să pierdem din vedere. Tranziția spre regenerabile reprezintă tranziția spre un model mai democratic de energie, cu moduri de producție și consum mai descentralizate, care trebuie să aibă drept la o energie Uh, pentru toți uh, față cu intențiile de a frâna dezvoltarea autoconsumului, dar cu moduri de uh, consum în piața electrică și de încălzire care vor fi fundamentale. Și acum aștept cu interes intervențiile dumneavoastră. Sunt convins că vom reuși să ajungem la niște compromisuri de calitate și vă mulțumesc din nou. Thank you very much, madam. Mulțumesc, mulțumesc doamnă raportare și acum domnul Benson. Øh, din partea PP, raportul din umbră. Tak, formand, og tak til ordføreren for et godt samarbejde, selvom vi nok ikke er Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor pentru buna cooperare, chiar dacă în anumite privințe politice nu suntem de acord. Veți vedea totuși care e interesul unui uh, compromis larg pe acest raport, pentru că ar fi interesant să avem soluții de compromis, ținând seama și de viitoarele rapoarte și de Uniunea Energetică. Ar fi, în legătură cu aceasta, foarte bine să ne punem de acord cât mai curând, astfel încât să anticipăm și raportul Comisiei din toamnă. În numele grupului ne-am concentrat pe punctele cele mai importante deja prezentate. Ne dorim eficiența costurilor um, și trăsături uh, derivate din funcționarea pieței. Considerăm că evoluțiile în domeniul automobilelor și a energiilor uh, regenerabile, sunt bune, nu vrem însă să-i arătăm cu degetul pe cei care sunt mai în urmă. Trebuie să implicăm toate părțile interesate dacă dorim să creăm energie durabilă. Statele membre trebuie să aibă putere de decizie în legătură cu propriul uh, mix energetic. Sper că și alte grupuri vor fi de acord, pentru că consumatorii trebuie să aibă acces la energie mai accesibilă. E un lucru foarte important și pentru crearea locurilor de muncă și pentru bunăstarea cetățenilor Europei. Cât privește energia, producerea de energie descentralizată, privată, aceasta nu va fi o soluție universal valabilă. Bineînțeles că în anumite cazuri uh, ar fi un lucru bun și trebuie să folosim această soluție ori de câte ori e rezonabil. Nu întotdeauna însă există o legătură între consumatorii producători și producția descentralizată de energie. E vorba de o presiune artificială asupra consumatorilor. Există riscul, se creează riscul de sărăcie energetică și înțeleg că doamna raportor consideră și ea că depinde mult prea mult de importuri, lucru care trebuie rezolvat. Cât privește evoluțiile influențate de piață, și energiile regenerabile, bineînțeles că acest lucru e de importanță fundamentală. Avem nevoie de energie mai ieftină pentru consumatorii europeni și sperăm să putem ajunge la un compromis cât mai larg, să fim de acord. Deci, mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, din partea SND, Domnul Ceaba Molnar, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru eforturile domnului raportor. Noi considerăm că, date fiind uh, propunerile de amendamente numeroase, există posibilitatea să ajungem la compromis interpartinic și de aceea mă voi pronunța în legătură cu aspectele în legătură cu care nu s-a ajuns încă la compromis sau unde se mai discută. Primul lucru important, cifrele pentru energiile regenerabile defalcate pe state membre. Dacă ne atingem obiectivul pentru 2020, cifrele arată progres în ceea ce privește energiile regenerabile în Europa, pentru că nu doar la nivel european, ci și în statele membre s-au uh, pus la dispoziție cifrele și obiectivele. Aceasta a dus și la crearea de locuri de muncă și a susținut și creșterea economică și avem aici o discuție între noi și uh, PPE, dar suntem convinși că aceste progrese trebuie menținute și pe viitor. Și apoi, al doilea lucru, acel naming and shaming, arătarea cu degetul. Uh, Parlamentul își se achită de sarcinile ce au fost acordate și nu e foarte rău dacă Parlamentul European uneori critică și alteori laudă statele membre care, prin raportare la celelalte sau față de punctul de plecare propriu, uh, s-au descurcat bine. Și am vrea să putem face acest lucru și pe viitor. Al treilea aspect vizează orientarea uh, pieței noilor energii regenerabile, pentru că am văzut că în statele membre există tot felul de taxe și pe produsele energetice și pe producție și trebuie spus clar că nu suntem de acord în Parlamentul European cu acest lucru. Și ultimul aspect, al patrulea, eficiența energetică și, în legătură cu aceasta, sărăcia energetică. Ne bucurăm de faptul că doamna raportor s-a ocupat în mod special de aceste aspecte. Considerăm totuși că în Uniunea Europeană suntem într-un loc privilegiat uh, din punct de vedere al bunăstării față de restul lumii. Cu toate acestea, mai mult de 10 milioane de oameni sunt în, uh, într-o asemenea situație încât uh, Uh, iarna trebuie să hotărască dacă se încălzesc sau mănâncă, ceea ce e inacceptabil. Nu putem rezolva de pe zi pe alta aceste lucruri, dar prin uh, crearea, prin formarea prețurilor dinamică, prin crearea de rețele energetice, poate că pe termen lung reușim totuși să eliminăm sărăcia energetică din Europa. Iată aspectele importante despre care vrem să discutăm, dar uh, sperăm uh, să ajungem la o soluție și că ne vom organiza bine pentru acest raport. Mulțumesc! Doamna Bosiuci, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportor, dragi colegi, e a treia oară când dezbatem acest subiect în comisia noastră și acum toate statele membre au putut să-și exprime punctul de vedere și viziunea. Amendamentele noastre se concentrează pe faptul că acesta trebuie să fie cu adevărat un raport ITRE. Raportoarea se concentrează și pe aspectele sociale legate de energie, dar cred că săptămâna trecută la Strasbourg am votat uh, un raport al Comisiei EMPL, deci cred că trebuie să mutăm puțin accentul și să ținem seama de principiul subsidiarității și astfel să creăm condițiile pentru activitatea legislativă de din restul anului. Deci, vă rog, dragi colegi, să nu împodobim prea tare acest raport, să nu-l facem prea stufos și cu prea multe elemente disparate. Și aș pune câteva lucruri. Trebuie să ne concentrăm pe, cap- pe posibilitatea de a atinge obiectivele. Mă bucur că doamna raportor pare să țină seama de acest punct de vedere. În al doilea rând, impozitarea competență națională. N-ar trebui să ne lungim prea mult pe această temă aici. Apoi, energiile regenerabile. Până acum, statele membre până acum au um, dat dovadă de succes sistemele de um, încălzire sau răcire deja uh, se apropie de situația dorită, la fel transporturile. Sunt multe domenii în care avem progrese și trebuie în continuare să ne concentrăm pe domeniile unde mai sunt eforturi de făcut. Și apoi, investițiile pe termen lung în energii regenerabile trebuie stimulate, dar în contextul pieței. Trebuie adesea să te folosești de puterea de convingere. Eu zic că acum trebuie să ne apucăm de treabă. Și sunt sigură că împreună cu doamna raportor și ceilalți raportori din umbră, vom reuși să obținem progrese. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru observațiile în legătură cu raportul și subiectul și numele al de acum, domnul Ferblande, raportor din umbră. Da, mulțumesc, domnule președinte, multe mulțumiri doamnei raportor pentru strădanile de până acum și aștept cu nerăbdare să vedem uh, ce compromisuri potrivite vom găsi în săptămânile care urmează. Pentru început, voi spune că, în general, uh, avem o atitudine destul de critică față de Comisia Europeană și de statele membre, dar să fim sinceri, e vorba de un domeniu de politică foarte de succes. Uh, avansăm foarte bine către obiectivul de 20% de energii regenerabile, cel puțin la scara europeană pentru electricitate și transport. Poate că sunt probleme mai mari pentru ținta de 10% în transporturi, dar haideți să fim optimiști. Suntem pe calea cea bună. Și acest lucru poate fi foarte important. Am putea să începem cu acest lucru important. În al doilea rând, e un raport de progres și e vorba de statele membre și situația în care se găsesc ele. Cred că e puțin ciudat să spunem că nu trebuie să numim statele membre. Asta e situația lor în acest moment. Deci, prin urmare, cu siguranță trebuie să numim statele membre care se descurcă foarte bine și pe cele care nu se descurcă foarte bine, cum ar fi chiar țara mea, țările de jos. Credeți deci, că asta ar trebui să facem în mod cert? O observație mai generală în legătură cu cele peste 300 de amendamente. Să ne concentrăm, un astfel de raport are influență politică numai dacă va fi bine țintit, cu priorități clare. Deci, haideți să nu ne referim la prea multe subiecte și să ne concentrăm numai pe câteva foarte importante. O să dau câteva exemple. Consumatori, prosumatori, Cred că e foarte important să le definim rolul, dar și aici, haideți să nu intrăm în prea multe amănunte, să fim consecvenți cu celelalte rapoarte uh, ale ITRE în legătură cu rolul consumatorilor pe piața energetică, deci să nu dublăm eforturile. În legătură cu uh, transportul, 5,7% nu e foarte încurajator, dar să fim atenți, să nu fim prea aspri uh, în ceea ce privește biocombustibilii. Cred că doamna raportor vorbește în proiectul de raport de un eșec, dar mi se pare că poate e exagerat. Cred că ceea ce facem, mai ales cu combustibilii de a doua generație, e foarte important și, ca să fiu sincer, nu mi se pare că există cu adevărat o soluție în domeniul transporturilor dacă criticăm prea aspru biocombustibilii. Cu siguranță, trebuie să introducem criterii de durabilitate pentru biocombustibil, dar să nu spunem că întreaga politică e un eșec în acest moment. Apoi, sărăcie energetică. E un subiect foarte important, categoric. Din punctul meu de vedere, ține mai mult de subiectul discutat în prealabil, uh, eficiența energetică și energiile regenerabile. Am văzut că sprijinul acordat în trecut a fost folosit de cei săraci, dar într-o mai mare măsură, de fapt, intră în buzunarele celor mai bogați. Deci să fim atenți când introducem astfel de planuri de sprijin. Cred că cel mai bine este să ne concentrăm pe eficiență energetică și în viitor să ne folosim tot mai mult de mai mult de energii regenerabile, ceea ce va reduce costurile și toată lumea va avea de câștigat. Și în final, domnule președinte, mă bucur că și Comisia Europeană, în raportul de progres, invită statele membre să folosească mai mult mecanismele de, mecanismul de cooperare. Cred că multe state membre au o abordare prea naționalistă, cooperarea transfrontalieră nu e folosită suficient și cred că e chiar esențial să ne atingem țintele pentru 2020. Mulțumesc, mulțumesc, domnule coleg. Domnul Benedechiavo, raportor din umbră, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru raport, raportorilor din umbră, pentru cooperare. În acest moment, pe acest dosar, am discutat în general aspectele generale și nu amendamente specifice. Deci aș vrea să mă refer la câteva elemente generale menționate de doamna raportor în reuniunile în reuniunea raportorilor din umbră din timpul săptămânii acestea. Cred sincer că ar trebui să spunem care sunt statele membre care sunt rămase în urmă și în pro, raportul de progres să subliniem realizările, bunele practici și să arătăm și unde trebuie consolidate politicile astfel încât să ne atingem obiectivele pentru 2020. Crede că e chiar o parte foarte importantă a raportului. Trebuie să arătăm unde este nevoie să se facă mai multe eforturi pentru atingerea obiectivelor. În al doilea rând, țintele naționale. E nevoie de ținte naționale sau nu? Cred că, în mod categoric, avem nevoie de ele. Experiența cu directiva privind eficiența energetică și regulamentul privind energiile regenerabile ne arată clar că uh, Rezultatele de până acum se bazează în principal pe țintele naționale pe care statele membre și le-au asumat. A treia chestiune, măsuri împotriva retroactivității care să afecteze investitorii în domeniul energiilor, mai ales regenerabile. Cred că avem nevoie de un cadru legislativ stabil, previzibil și un cadru stabil de asemenea pentru investițiile în sursele de energie regenerabile. A patra chestiune, definiția prosumatorilor. Consider că prosumatorii sunt în centrul viitoarelor sisteme energetice din Europa, mai ales pentru energiile regenerabile și cred că acest lucru e foarte important. E foarte important să avem o înțelegere comună, o definiție comună pentru prosumatori și un cadru de reglementare care să susțină pe aceștia, astfel încât ei să participe mai activ la sistemul energetic din Europa. Și a cincea și ultima chestiune, se, măsuri pentru fiecare eh, sector specific. Când vorbim de energii regenerabile, ne gândim la centrale electrice sau unit, instalații de generare Uh, mari, dar uh, sistemele de răcire, încălzire pentru gospodării, transport uh, și alte infrastructuri sunt de asemenea foarte importante și trebuie să ținem seama și de ele. Mulțumesc foarte mult pentru observații, pentru intervenție. Domnul Tamburanu, data viitoare va fi raportor sau și de data aceasta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că am apreciat să colaborez cu doamna Paloma, cu care avem aceeași opinie, același dialog uh, deschis, ne caracterizează și uh, aceasta chiar când avem opinii diferite. S-a vorbit deja de sărăcia energetică și sunt de acord că trebuie combătut aceasta, însă trebuie să mă concentrez pe trei alte aspecte fundamentale. În primul rând, pentru noi e foarte important uh, să discutăm uh, serios uh, dacă putem să dăm uh, o definiție unui termen pe care îl găsim din ce în ce mai mult în dosarele noastre. Mai ales când ne gândim la viitoarele dosare legislative, nu mai putem să, să cităm prosumatorul fără să își dăm o definiție inițială. Cum putem să definim uh, măsuri pentru prosumeri în domeniul energie sau prosumatori, fără să știm cine intră în această categorie? Cum putem să vedem care sunt lacunele și eficiențele măsurilor pe care le luăm? Avem foarte multe rapoarte și trebuie să știm exact despre ce vorbim. În noua directivă ar trebui să avem un capitol pentru prosumatori și uh, lansez un apel la com- către comisia care este aici prezentă. Sunt de acord cu colegii uh, de la Verzi pentru că e nevoie de o definiție clară și pentru consumatorul profesional sau profesionist. Trebuie să denunțăm faptul că anumite state membre în Italia și Spania și probabil și în alte țări se instrumentalizează problematica obiectivă pe care le găsim în schemele de susținere pentru regenerabile pentru ca să ascundă, de fapt, după aceea alte subvenții acordate în alte direcții. Cred că este foarte important ca investițiile și competitivitatea să rămână pe uh, priori, ca priorități. E nevoie pentru unele de o schemă de susținere, trebuie reformulată uh, aceasta, redefinită, în loc să fie distrusă. Și băncile sunt în dificultate sau funcționează prost, dar în continuare le ajutăm cu banii noștri, nu? iar obiectivele obligatorii la nivel UE și nivel național au fost motorul acestei directive. Deci trebuie să cerem un nou, o nouă țintă de regenerabile de 45% pentru 2030. Trebuie să declarăm obiectivele obligatorii, uh, dar o țintă nu trebuie să fie considerată numai ca ceva care trebuie atins, ci mai ales chiar și ceva ce trebuie depășit, poate, pentru că vrem să ajungem la o energie 100% regenerabilă. Dacă avem un 99,9%, atunci putem, ca țintă, putem să uh, încercăm să atingem acest obiectiv fără să rămânem într-un etern gri uh, prezent și fără să mai uh, ne lăsăm bătuți uh, ca până acum. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Zanu Nato. Mulțumesc. Grazie Presidente. La relatrice giustamente sottolinea che... Mulțumesc. Raportoarea spune că diferite legislații naționale divergente duc la progrese diferite în domeniul uh, regenerabilor și că aceasta se reflectă în dezechilibrele în costurile energetice care se reflectă apoi asupra familiilor și industriilor. La diferitele nivele de dependență energetică, tema este foarte importantă, pentru că mecanismele de susținere ale regenerabilor duc la un impact foarte clar, mai ales în sectorul energetic și uh, totuși aceste tehnologii au o evoluție proprie, într-o evoluție câteodată atât de rapidă, care trebuie să ducă la o discuție pe instrumentele de susținere financiară pentru regenerabile. Toate acestea pentru a spune că, deși sunt, uh, văd că raportarea este împotriva eliminării regimurilor de susținere, eu cred că în continuare e necesară un angajament sau o atitudine mai ambițioasă în ceea ce privește viitorul. În absența unei regionalizări a mecanismelor de susținere, cred că parcursul către integrarea piețelor uh, trebuie să fie atins și în momentul de față însă nu se va reuși acest lucru și se va rămâne în cușca pe care o reprezintă aceste egoisme naționale. Apoi, categoria de uh, regenerabile nu au o reglementare adecvată, deci trebuie să se strivească sub uh, sarcina competitivă competiției și concurenței și din cauza că există alți operatori mai puternici. Să ne gândim, de exemplu, la resursele hidroelectrice și la lipsa de egalitate între operatori hidroelectrici și altele eh, pe piața UE. Acest mm, domeniu nu a fost încă exploatat la maxim de către Uniunea Europeană și e nevoie de instrumente de guvern de susținere pentru a integra și această energie regenerabilă printre celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, stimate coleg! Domnul Federley are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte care mă îngrijorează oarecum. Eu vin din Suedia. În legătură cu regenerabilele, mă refer mai ales la biomasă aici, și anume la criterii de sustenabilitate. În funcție de cum acționăm, s-ar putea ori să ajutăm uh, acest sector în creștere sau să-l sugrumăm. Există o producție uh, bazată pe biomasă, atât pentru termoficare cât și pentru electricitate, care creează noi locuri de muncă și este sustenabilă. Dacă însă continuăm cu legislații noi, s-ar putea să oprim această evoluție și aceasta ar fi foarte greșit. Uh, apoi, altă problemă este problema uh, unor consecințe în cascadă, care ar fi o problemă pentru proprietățile private, pentru companiile private, care pot face ce vor cu produsele lor și să ne uităm și la câteva din planurile din Suedia, mai ales uh, cele, de exemplu, ale proprietarilor de păduri care au uh, vrut uh, să organizeze o formă de energie regenerabilă bazată pe centrale biologice și uh, ei, uh, dacă am putea să-i susținem, dacă am putea să legalizăm principiul cascadei, ei probabil nu ar putea să mai formeze să, să mai modeleze piața așa cum ar vrea. Am exemple și din Finlanda. Trebuie să fie folosite produsele în cea mai bună manieră posibilă pentru ca să ne asigurăm că avem încălzire, electricitate, hârtie, dar și uh, haine la ora actuală. Deci vreau să cer uh, Comisiei ca înainte să ne, angajăm, să ne angajăm puternic pe criterii de sustenabilitate pe gaz, cărbune și petrol, poate n-ar trebui să distrugem mai întâi uh, industria biomasei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, drag coleg, doamna Cumpula Natri. Doar un comentariu după colegul meu, tot dintr-o țară nordică, Finlanda a prim, și-a atins ținta și Finlanda, deci, a reușit să facă acest lucru pentru că folosește biomasa și discuția câteodată este se poartă aici tocmai în acest context. E nevoie de o biomasă sustenabilă și dacă e o biomasă sustenabilă, apoi avem uh, jucători pe piață care pot să ne spună cum se poate folosi cel mai bine. Deci noi vrem ca să vină doar o comisie din partea, o propunere din calmea, partea comisiei și după aceea vom putea să vedem cum aplicăm criteriile și după aceea noi să facem o legislație la nivel european. Există foarte multe pos- posibilități pentru securitatea energetică, pentru gaz, pentru structura pentru infrastructură și uh, locuințe, dar nu trebuie să facem ceva ce avem deja. M-am uitat aici la text și vreau să mulțumesc foarte mult raportorului, pentru că e foarte clar, foarte ușor de citit, foarte ușor de comentat. Sunt obiective foarte bune și sunt foarte bucuroasă să văd că că avem uh, punctul 28, de exemplu, pe care îl pierdusem pe drum în strategia noastră pe biocombustibil. Și știm că de la ILUC documentul este gata și știm că avem un cadru pentru 2020, dar nu știm ce vine după aceea. S-a vorbit foarte mult despre digitalizare, despre mm, toate uh, funcțiunile energetice care pot fi introduse, numai că numai 26% din regenerabile vine de la, este, creează electricitate, deci 26% din, regenera, la sută din regenerabile. Dar avem în continuare acele motoare care folosesc petrol și materiale pe bază de petrol, deși acolo trebuie să intervenim. Eu vreau să vă întreb dacă trebuie să abandonăm sau dacă vrem să cerem Europei să uh, ceară o decarbonizare a traficului, uh, a sectorului de transport. Nu este suficient procentul pe care îl avem ca țintă momentan. Și o scurtă întrebare, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să văd că producția la scară mică este un lucru bun, dar ce facem dacă avem uh, regenerabile, eficiente și scară largă? N-am reușit să explic ce se întâmplă în acest caz. N-am nimic împotriva faptului să avem idei la scară mică, dar dacă putem face același lucru la scară mare și sunt regenerabile și eficiente, n-ar trebui să fim împotrivă. Așa este economia de scală. Dacă vedem, de exemplu, că este o fermă, sigur că se poate și la scară mică, dar trebuie să decarbonizăm foarte eficient. Domnul Rubic are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin asupra ceea ce a spus uh, colegul Zanato. Cred că e foarte important să ne gândim la felul în care la energiile regenerabile considerăm și uh, consumul eficient de energie și cum îl reformulăm. Energiile regenerabile au nevoie de o capacitate de stocare mai bună. Capacitatea de stocare este o soluție pe de o parte și apoi uh, combinarea mai multor soluții, de exemplu cu uh, energia eoliană, este o altă soluție. S-ar putea ca vântul să existe în nord, dar nu în sud sau în est sau vest dar așa putem să garantăm că măcar o dată în Europa, va, într-o parte va fi vânt și într-alta va fi soare. Niciodată nu va fi uh, partea continentului european care să nu aibă nici vânt, nici soare. Deci și pe dos poate să se aplice corolara și să se spună că niciodată nu o să fie peste tot soare și peste tot uh, vânt. Deci e nevoie de rețele eficiente care să fie legate una de alta. Iar domeniul de stocare trebuie să fie și el mărit. Sunt foarte mulțumit că avem una, o audiere pe această temă în ceea ce privește, de exemplu, um, stocarea energiei hidroelectrice prin baterii, prin gaz și prin alte variante cu utilizare de hidrogen. Ar trebui să ne gândim cum facem să dezvoltăm o piață a stocării pentru energiile regenerabile pe viitor pentru Europa. Ieri am fost la Agenția Europeană pentru uh, spațială europeană și în Olanda ne-am uitat la mai multe proiecte și ne întrebam de ce în transport nu suntem uh, capabili să reducem uh, producția de CO2. Însă când am mers pe drumul acela și am văzut câte ambuteiaje au fost până când am ajuns acolo, ne-am dat seama că nu există un sistem uh, flu fluid de trafic. Poate n-ar trebui să ne uităm numai cum să îmbunătățim uh, motorul uh, diesel, pentru că acolo e un procent foarte mic, ci mai degrabă să garantăm o fluiditate a traficului, să creăm acea undă verde care este necesară în Europa și să o forțăm oarecum. Pentru aceasta este nevoie de investiții structurale cu energii regenerabile. Și această temă, deci, a energiilor regenerabile este de mare actualitate în acest domeniu al traficului. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnule Rubich, și acum ultimul vorbitor pe listă, Domnul Kohlicek. Mulțumesc. Sunt de acord că nu numai Comisia pentru Industrie și Cercetare, ci și o și comisia noastră este de competentă și pentru aspecte tehnice și iată că vorbim despre dezvoltare evoluții tehnologice. La fotovoltaică, de exemplu, eficiența este de 11%, e foarte mică. Astăzi însă avem deja metode noi prin care eficiența poate fi sporită și dublată. Acesta este o temă pentru alt raport, dar trebuie să știm că există un potențial și să susținem aceste variante. Descentralizarea la investitorii privați nu este o chestiune foarte bună. Um, e clar că însă dacă am putea uh, să, lăsă, să, să, să facem contribuții, ajutoare pentru energiile regenerabile, acest lucru ar trebui să fie la nivel național. Anul 2030 uh, ar aduce cu sine mai multe ținte, eu sunt de acord cu aceste ținte, dar dacă încercăm să, să um, stocăm energie, nu numai uh, din energii regenerabile, N-am nevoie neapărat de o centrală tradițională pentru ca să-mi încarc mașina cu energie. Dacă am, de exemplu, 41 de kW din fotovoltaică, construim aceasta, ceea ce înseamnă, de fapt, consumul anual al unei gospodării, atunci mă costă 10.000 de euro. Deci nu e o soluție foarte bună energetică, în niciun caz pentru combaterea sărăciei uh, energetice, ci e ceva pentru bogați. Nu avem destule centrale hidroelectrice, hidrocentrale, deci pentru că avem o problemă cu capacitatea de stocare și uh, bateriile nu sunt uh, disponibile decât pentru uh, acele infrastructuri mici, deci cele de vârf, tehnologii de vârf, cum e fotovoltaica. Deci mai avem foarte multe lacune aici și eu cred că astfel pe viitor o să putem să avem nevoie de ceva care se concentreze pe aceste teme. Mulțumesc acum din partea Comisiei, vreau să dau cuvântul unui director de la DG Energy, doamnei Marie Donnelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor deputaților pentru că au discutat despre acest subiect atât de important. Ca și înainte, e foarte potrivit momentul de discuție, pentru că acum revizuim, după cum știți, uh, directiva pentru regenerabile până la sfârșitul anului acesta. Foarte multe subiecte din cele pe care le-ați inclus în proiectul noastră de raport sunt menționate și în discuția de astăzi. Sunt chestiuni, deci, de care noi ne ocupăm în mod atent, într-o manieră atentă. Ca să preiau câteva comentarii care s-au făcut în această după-amiază, Încrederea investitorilor este cheie în sectorul de care vorbim. Regenerabile sunt uh, foarte intensive din punct de vedere al capitalului și uh, în momentul de față externalizările um, nu sunt destul de bine uh, introduse din punct de vedere al prețului în situația de pe piață, deci uh, sunt foarte costisitoare și e nevoie de o politică în domeniul regenerabilelor din acest motiv. Ceea ce ar trebui însă să se facă într-un cadru stabil și de încredere fiabil. E nevoie însă de astfel de susțineri nu numai pentru contribuirea la investiții, pentru că există o lacună de investiții aici, o lipsă, dar și pentru integrarea pe piață a regenerabilor și pentru convergența cu regenerabilele. E vorba deci de o combinație de obiective la care noi ne-am uitat, uh, mai ales studiind raportul dumneavoastră și pregătind deci elemente pentru directiva noastră. Uh, prevederile pentru propunerile pentru ETS, schema de comercializare comisii și designul pentru piața pentru viitor vor fi de asemenea integrate în noua directivă revizuită. Directiva prezintă o oportunitate de a da vizibilitate și uh, consumatorului, uh, consumatorul să fie plasat în centrul sistemului energetic, ceea ce respectă regula de pro sumatori și plasează descentralizarea, aceasta plasează descentralizarea de asemenea în centru, va trebui să fie discutată și ca parte a revizuirii directivei. Un aspect cheie și vă mulțumesc mult de tot pentru că ați identificat acest punct este că regenerabilele, desigur, joacă un rol foarte important în sistemele noastre de electricitate, dar trebuie să joace și un rol esențial în domeniul răcirii și încălzirii, care sunt 50% din consumul energetic astăzi și în domeniul transporturilor. E foarte important ca aceste posibilități să fie la fel de vizibile și de să avem și politici care să le ducă înainte aceste planuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că le-ați menționat în raport. Mecanismul financiar pentru regenerabile, după cum spuneam, în momentul de față avem o lipsă de investiții, e nevoie de investiții și piața nu oferă destule oportunități și nici stimulente pentru investiții. E nevoie de un mecanism financiar pentru a reduce riscul ridicat al acestei investiții de capital. Acesta este ceva la care trebuie să ne uităm foarte atent. Dacă susținem uh, investițiile, vom trebui să lucrăm și pe partea de, de cercetare și inovare. Știți că avem mai multe foi de parcurs pentru tehnologie 2020. Noi am identificat stocajul ca un domeniu cheie pentru toate sectoarele care uh, au nevoie de el, uh, rețele inteligente care cer un răspuns imediat și se leagă foarte bine de discuția anterioară despre eficiența energetică. Sunt două domenii de îngrijorare și am, le-am identificat împreună în după masa aceasta. Una, sustenabilitatea și criteriile pentru biomasă sustenabilă. Considerăm că criteriul de sustenabilitate pe care le avem în directiva aceasta sunt probabil cele mai bune existente în momentul de față în lume. Sigur că pot fi îmbunătățite, dar trebuie să fie îmbunătățite într-o manieră care să reflecte echilibrul care este prezent în text și oportunitățile de resurse pentru o biomasă și biocombustibil bine gestionați în economiile noastre. Al doilea domeniu care se leagă de acesta este domeniul transportului, un domeniu care a fost foarte dificil și foarte plin de provocări. Am avut multe discuții chiar în Parlament și în alte părți în Bruxelles despre bioenergie și transport. Am tras o concluzie anul trecut, însă provocarea rămâne și oportunitatea de a face ceva în sectorul transportului la fel. Aceasta va fi una din temele la care vom, uh, ne vom uita în directiva regenerabilor și vom, uh, de asemenea, vom uh, vorbi despre aceasta în schema noastră pentru decarbonizare care va fi prezentată în vara acestui an. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne uităm la finalizare cu multă atenție. Mulțumesc foarte mult, președintele, și acum aș vrea să-i dau uh, cuvântul doamnei Paloma López Palmero, care este raportorul nostru. Muchas gracias, eh, señor presidente, y muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte interesante. Uh, un mic aspect care cred eu că este important, și anume biocombustibilii Aici uh, avem un raport ENVI și ENVI va fi cea care se va ocupa de acest aspect, că este competența sa. Așadar, există o analiză generală în raport. Dar uh, sigur că trebuie să se bucure de actorul tuturor raportelor. E la treia oară că ne uh, reunim pentru a vorbi de această temă. Am notat tot ce s-a spus astăzi la această după amiază și uh, faptul că am analizat pe nerete cele mai multe 300 de amendamente. Săptămâna viitoare veți putea vedea un text de compromis uh, în care sperăm că se vor reflecta multe din propunerile domnilor, domnilor voastre și sunt convins că cu ajutorul acestui text va fi mai ușor să Uh, muncim și să concretizăm aceste compromisuri care, fără îndoială că sunt realizabile, pentru a avea o majoritate cât mai largă. De aceea eu reiterez colaborarea, pentru, uh, uh, disponibilitatea pentru cooperare în continuare și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut până acum. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă uh, raportare, pentru toate observațiile și pentru munca dumneavoastră. Vot a votat pe 24 mai în ITRE și în uh, plenară în cea de-a doua sesiune din iunie. Cam asta ar fi pentru această după-amiază. Pentru majoritatea dintre dumneavoastră s-a terminat reuniunea, uh, dar nu și pentru coordonatori. Uh, mai avem nevoie de încă o oră pentru reuniunea coordonatorilor, însă cu toții ne vom uh, revedea mâine, începând cu orele 9 și vă uh, reamintesc faptul că avem o reuniune suplimentară și extraordinară i I3 plus CULT pe 9 mai de la orele 19 la orele 21 luni la Strasbourg. Vă mulțumesc!